So, Dragi colegi, chiar dacă nu sunt foarte mulți în sală deja, aș propune să începem cu reuniunea noastră din această după-amiază. Avem prevăzut un schimb de opinii cu Comisia cu privire la acordul privind indicațiile geografice UE-China, acord care a fost încheiat recent. Știți că acest acord a fost semnat pe 6 noiembrie anul trecut și aș vrea să-i dau cuvântul direct domnului John Clark de la DG Agri, care este responsabil cu afacerile internaționale. Aveți cuvântul și vă puteți face introducerea, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am ocazia să vă prezint acest acord. L-am inițiat la începutul lui noiembrie și a fost uh, anunțat oficial de domnul comisar uh, Hogan și um, omologul său chinez pe uh, 6 noiembrie la Beijing în prezența uh, președintelui uh, Chinei, Xi, ceea ce este foarte semnificativ din punct de vedere politic vorbind. Nu este prima dată când am vin în fața dumneavoastră să vă prezint acordul, însă acum avem unul oficial și încheiat, care sperăm să fie adoptat de Consiliu în câteva săptămâni și apoi de Parlament, sperăm noi înainte de vacanța de vară, astfel încât să poată intra în vigoare în toamnă. Este primul acord comercial dintre UE și China motiv uh, pentru care este semnificativ chiar și doar din această perspectivă. Însă importanța sa este una mai mare chiar. Atât noi cât și China l-am văzut ca pe o evoluție foarte pozitivă a relațiilor dintre UE și China în general și la încheierea acordului chiar uh, guvernul uh, Chinei a remarcat uh, că vorbim astfel de o etapă nouă și pozitivă în cadrul relațiilor noastre. Acordul arată totodată o um, demonstrație a succesului strategiei noastre în ceea ce privește promovarea Um, alimentelor uh, și a băuturilor de înaltă calitate europeană peste tot în lume. Despre cum am spus, uh, după cum am spus de mai multe ori aici, uh, alimentele și băuturile din Europa au o reputație foarte bună în ceea ce privește calitatea, durabilitatea, siguranța um, și nu în ultimul rând indicațiile geografice, iar acest acord cimentează exact această reputație foarte bună. Ce face acest acord? În primul rând, oferă un nivel uh, foarte ridicat de protecție pentru 100 de indicații geografice din fiecare parte, 100 din Europa și 100 din China. În al doilea rând, asigură faptul că protecția va fi aplicată atât în Europa cât și în China atât administrativ cât și de instanțe, inclusiv ex officio, din oficiu. Este foarte important pentru micii producători care nu își pot permite costul litigiilor în instanță. În al treilea rând, în conformitate cu normele OMC în domeniu, acordul spune că unele mărci comerciale deja existente pe piețele noastre pot continua să coexiste cu indicațiile geografice ulterioare și că anumite nume care există de mulți ani pe piață pot rămâne pe piață încă vreo câțiva ani înainte să fie eliminate treptat. Vorbim aici despre doar patru nume. Brânza feta, pe, brânza pecorino romano, brânza asiago de partea europeană și ceaiul lapsang suchong de partea chineză. Utilizatorii existenței acestor nume pot să continue încă vreo câțiva ani înainte să trebuiască să le uh, elimine de pe piață, acordând protecție exclusivă denumirilor europene și chinezești. Aș spune că este cel mai bun rezultat pe care l-am avut cu privire la utilizările anterioare în orice acorduri, inclusiv cu Japonia, Mercosur și Mexic. În al patrulea rând, Acordul spune că în primii patru ani a existenței sale vom proteja progresiv încă 175 de nume de fiecare parte. Deci 175 de indicații geografice peste cele uh, 100 vor fi uh, protejate în uh, următorii patru ani după intrarea în vigoare a acordului și ulterior vom putea adăuga și alte nume la acest acord. În sfârșit, se are în vedere cooperarea pe termen lung între Europa și China, atât în ceea ce privește protejarea, cât și promovarea uh, și um, promovarea respectivelor denumiri. Avem planuri uh, interesante de cooperare cu uh, China în viitor cu privire la uh, protejarea acestor denumiri și avem în vedere promovarea acordului uh, la viitoarele târguri uh, alimentare din China și de asemenea pe platforme online cum uh, este Alibaba. Pe scurt, acest acord este bun pentru Uniunea Europeană, asigură protecția numelor noastre simbolice, Asta în China, o piață care crește foarte repede pentru um, băuturile și alimentele de calitate de proveniență din UE, dar vorbim și de o țară unde apare foarte multe, apar foarte multe cazuri de imitație ale numelor, uh, ale denumirilor noastre și în sectorul lactat uh, și în uh, domeniul brânzei sunt tot felul de um, deficiențe în reglementare. Este totodată un uh, acord bun și pentru China, fiindcă ea primește protecție pentru propriile indicații geografice de calitate pe o cea mai atrăgătoare piață culinară din lume. Ei au o foarte bogată uh, tradiție culinară, au peste 3000 de denumiri de indicații geografice ei însăși. Uh, și acest acord uh, va fi, benefici, um, va fi benefic pentru exporturile uh, de alimente din China, atât în Europa cât și în Asia. Producătorii chinezi vor uh, primi vor avea un avantaj datorită faptului că Europa le recunoaște numele. China are deja 10 denumiri protejate ca indicații geografice în Europa, deci este un pas major înainte. Este primul acord de indicații geografice al Chinei. În ceea ce privește pașii următori, încercăm să finalizăm uh, detaliile juridice ale acordului încă vreo săptămână sau două, după care acesta va intra în procesul necesar la Consiliu pentru ca el să fie semnat în săptămânile ce vin. Suntem încrezători că el poate fi adus în fața Parlamentului European înainte de vară. Sperăm să și primească un vot pozitiv astfel încât să poată intra în vigoare în toamnă cândva. Țintim cumva uh, summitul UE uh, China de la Leipzig din septembrie ca locație unde să anunțăm intrarea în vigoare a acordului. Însă va depinde foarte mult de acordul Parlamentului European uh, de acum până în vară. Mulțumesc, domnule președinte. Clark. Mulțumim frumos. O să dau acum cuvântul domnului Winkler, raportorul nostru pentru relațiile UE-China, care va trebui să ne părăsească, așadar îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, dragi colegi. Um, pentru uh, posibilitatea de a veni în Comisia Agri și a vă prezenta câteva succinte considerații din perspectiva comerțului internațional. Sunt unul dintre vicepreședinții Comisiei INTA și, după cum ați spus, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați spus-o, sunt raportor pentru relațiile comerciale UE-China. După cum a spus reprezentantul Comisiei, și noi considerăm că acest acord pentru indicații geografice între UE și China este un succes major pentru Uniunea Europeană, iar noi, la Comisia pentru Comerț Internațional, l-am susținut. În, cu ocazia vizitei delegației INTA în China în 2018, am inclus în dialogul nostru de atunci, uh, la un nivel politic foarte înalt, uh, referiri la aceste așteptări de a finaliza acordul privind indicațiile geografice. Și, după cum s-a spus, tot aici este primul acord cu China, deci este și un mesaj că se poate încheia un acord cu China. Sigur, vorbim de un domeniu de aplicare foarte limitat, foarte specific, evident, mai limitat decât acordul cuprinzător privind investițiile, care este acum în curs de discuție, dar chiar, chiar și așa este foarte important și cred că Comisarul pentru Comerț este printre cei mai buni experți în acest acord, dat fiindcă a fost comisar pentru agricultură, um, mă refer la domnul Hogan. Dar nu vorbim doar de o valoare simbolică în cadrul acestui uh, acord și cred că știți mai multe decât mine ca membri ai Comisiei uh, pentru Agricultură că vorbim într-adevăr de un acord care va proteja valorile europene, dacă vreți să spunem așa. Produse de calitate, la standarde ridicate, care reprezintă mărci uh, simbolice ale economiei și agriculturii noastre. Prin urmare, Comisia uh, pentru Comerț uh, este nerăbdătoare să lucreze cu dumneavoastră, uh, dar și cu reprezentanții Comisiei și Vreau doar să vă spun că există intenții foarte solide în Comisia pentru Comerț Internațional să ne implicăm într-un nou mod de lucru cu Comisia. Mai exact, și aici mă refer la toate sectoarele, nu doar la uh, indicațiile geografice, vrem să ne implicăm în punerea în aplicare, vrem să ne asigurăm că putem face uz de puterile uh, Parlamentului European uh, într-un mod complet, nu doar monitorizare în etapa de negociere, ci și monitorizare în etapa de punere în aplicare a acordurilor astfel încât uh, să ne asigurăm că intențiile noastre ajung la uh, fermierii europeni care pot să fie, își promoveze produsele cu indicație geografică într-o manieră mai eficientă. Evident, uh, vom construi mecanismele necesare acestei intervenții sau acestei monitorizări a procesului de punere în aplicare. Un alt lucru interesant și îmi, îmi pare rău, știu că urmează pe ordinea de zi, dar eu nu mai pot să rămân. De aceea uh, vă spun acum că ne interesează foarte mult poziția Comisiei vis-a-vis -vis de implicațiile și legăturile ce pot apărea între acest acord comercial în etapa 1 UE-SUA uh, Suachina, se corectează vorbitorul, um, din etapa 1, întâi, care are implicații și asupra acestui acord despre care vorbim acum. Analizăm așadar acest lucru, dar uh, evident uh, așteptăm uh, cu interes să colaborăm cu Comisia în acest sens. Știu că procesul este unul lung înaintea noastră, însă um, acordul, aprobarea acordului um, de către Parlament este cu siguranță susținută de un număr mare de membri ai Comisiei pentru Comerț Internațional. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Winkler. Avem și alți colegi care doresc să intervină. Doamna Tolere. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru domnul Clark. Evident, acest acord cu China protejează indicațiile geografice care sunt patrimoniul european agricol. Este o invenție europeană preluată în întreaga lume care permite protecția unor practici locale care țin locul de muncă local care recrutează turiști din lumea întreagă și inclusiv pot să includă practici ecologice pentru biodiversitate sau bunăstarea animalelor acest lucru e deja inclus în caietul de sarcini și întrebarea sau problema cu China este că, între timp, China a semnat un acord cu Statele Unite care nu respectă aceleași dispoziții vis-a-vis -vis de indicațiile geografice. Și vedem foarte bine în discuțiile actuale cu Statele Unite în ce măsură sunt uh, interesați uh, să revenim uh, la aceste aspecte și cum vedeți coexistența extrem de complicată între un acord între Uniunea Sovietică și China care se aplică la sfârșitul anului și respectă indicațiile geografice și acest acord între Statele Unite și China care se aplică imediat și care nu respectă indicațiile geografice. Mulțumim! Domnule Breton, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur de acest acord comercial între Uniunea Europeană și China, pentru că domeniul său de aplicare este limitat. Pentru o da- măcar o dată încercăm să nu amestecăm lucrurile, fiindcă, din păcate, atunci când facem asta, agricultura este variabila de ajustare. Aici, măcar, găsesc că am reușit să ne axăm pe un sector foarte precis Conținutul se referă la 100 de indicații geografice. Eu cred că este un acord foarte bun. Vorbim de mărci cunoscute cum este brânza feta sau șampania sau așa mai departe. Însă cifra rămâne destul de mică totuși. Ați anticipat oarecum întrebarea noastră anunțând că în câțiva ani o să fie încă 175 în plus. Uh, dar uh, aici um, la mine apare o întrebare, fiindcă în trecut am mai negociat recunoașterea indicațiilor geografice cu China și după câte știu am negociat vreo șase ani pentru a recunoaște 10. Oare în acest ritm uh, vom reuși să recunoaștem încă 175 atât de repede cum ne-ați spus? Pe de altă parte, profit de acest acord pentru a vă adresa o întrebare mai, lar, mai amplă oarecum. Știți că vinul european suferă foarte mult din cauza um, taxelor americane. Încă săptămâna trecută a existat un intergrup uh, care a abordat această problemă. Doamna Tolere a fost acolo, evident. Și vă întreb atunci, ați profitat de acest acord pentru a încerca să sondați uh, uh, oficialii chinezi pentru a vedea dacă nu putem crește uh, exporturile de vin, uh, în general, nu doar de cel, cele cu indicație geografică, către China, așadar, aceasta ar fi a doua întrebare pe care o aveam. Mulțumesc, domnul Cucimiuc. Dziękuję bardzo mm, za, za te wyjaśnienia, które... Mulțumesc pentru aceste explicații. pe care ni le prezentați uh, pe care... și am o întrebare care se referă la partea financiară. Potrivit informațiilor pe care le am eu, exporturile agroalimentare către piața chineză sunt la vreo 13 miliarde de euro iar produsele cu indicație geografică reprezintă 10% din totalul exporturilor. Deci ajungem la o cifră de 1,3 miliarde de euro pe an. După, aș vrea să știu, după părerea noastră, care sunt perspectivele în această situație. Fiindcă aici vorbim de produse uh, de o valoare, cu o valoare de 1,3 miliarde de euro, ceea ce nu e prea mult la urma urmei dacă ne uităm la interesul uh, sectorului agroalimentar european. Care sunt perspectivele pe care ni le oferă acest acord? Care, sunt, uh, care e posibilitatea creșterii exporturilor către China? Ce estimați în acest sens? Am putea să uh, multiplicăm aceste exporturi? Și ați vorbit totodată de faptul că se vor adăuga 175 de indicații geografice în patru ani, o perspectivă destul de îndepărtată, după părerea mea. Acest acord oferă într-adevăr o șansă pentru o creștere rapidă a exporturilor cu către China a produselor cu indicație geografică? Mulțumesc! Mulțumesc, domn- doamna Sandu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, mă bucur și eu, ca și colegii mei, de încheierea acestui acord, care reprezintă o oportunitate reală pentru societățile noastre și pentru producători. Însă am deja două întrebări care au fost uh, oarecum uh, tratate și de colegii mei. Uh, în primul rând, ne-ați putea spune mai multe despre viitoarele indicații geografice care vor fi alese? Cum se va face această alegere pe termen mediu? Și a doua întrebare, este adevărat că există acest acord pe care îl semnăm acum cu China, însă, în paralel, există acordul dintre Statele Unite și China. Oare acest acord ar putea să pună în discuție ceea ce am început noi să construim cu China? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Fără discuție că încheierea oricărui acord comercial trebuie să fie un lucru bun pentru toate părțile implicate și pentru, respectiv pentru Uniunea Europeană și pentru China Însă, domnule director, aș vrea să vă întreb dacă ați avut în vedere și sectorul apicol în cadrul acestor indicații geografice, deoarece se cunoaște și a fost o dezbatere sau dezbatere de-a lungul timpului în această comisie că cele mai mari falsuri în zona mierii de albine se face cu mierea provenită din um, China. Și de aceea vreau să vă întreb dacă a cunoscut o reglementare aparte această chestiune, pentru că, repet, este o problemă în ceea ce înseamnă aceste schimburi comerciale între uh, China și Uniunea Europeană, repet, ca fiind o sursă a falsificărilor, pentru că mierea adusă din China, care nu corespunde din punct de vedere calitativ sau nu este la același nivel ca și cea din Europa, este amestecată în diverse state din Uniunea Europeană și deci, pe urmă este vândută ca și miere uh, europeană. Și de aceea cred că ar trebui, dacă nu este prinsă, ar trebui să fie prinsă, pentru că, repet, este o problemă pentru noi foarte, foarte stringentă. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai aveți întrebări suplimentare la acest punct de pe ordinea de zi, aș propune să-i dau cuvântul înapoi domnului Clark pentru ca să răspundă. Mulțumesc. O să încep uh, poate anticipând cumva subiectul următor de pe agenda, pentru că o să avem un schimb de opinii despre acordul SUA-China și despre impactul acestuia asupra agriculturii. Dar fiind că mai multe întrebări de fapt ating acest subiect uh, și m-au întrebat care este impactul acestui acord în domeniul uh, pe care îl discutăm, uh, cred că și al uh, indicațiilor geografice, poate că trebuie să-l anticipez cumva. Vreau să vă amintesc de persoana care spunea că muzica lui Richard Wagner nu e atât de rea cum sună. Acum aș spune că dacă mă uit la acordul dintre SUA și China și la impactul lui pe acordul nostru, Aș zice că e ca muzica lui Wagner, nu e chiar atât de rău cum sună. În ce fel spun acest lucru? Acordul SUA-China încearcă să limiteze într-o oarecare măsură protecția indicațiilor geografice în China. Aceasta este abordarea principală. Într-o serie de cazuri, mai ales atunci când există deja o o marcă depusă care este în competiție cu numele respectiv chinez sau dacă acel nume este considerat un termen generic. Însă nu este clar deloc din acordul SUA-China cum aceste limitări pot fi ele până la urmă interpretate, ce înseamnă de fapt. De exemplu, dacă un nume este o marcă registrată în uh, SUA sau este o denumire generică doar în SUA, aceasta înseamnă că China ar refuza acel nume ca indicație geografică în China? Dacă China ar face acest lucru, ar fi inconsecvent și ar încălca regulile OMC, pentru că nu poți respinge o indicație geografică și aplicarea ei decât dacă numele respectiv este o marcă registrată în China sau dacă este considerat un termen generic în China statutul respectivului nume în SUA este complet irelevant în acest context. Deci, interpretarea noastră a acelei prevederi din acordul SUA-China nu ne îngrijorează cu nimic, pentru că China nu ar putea să rămână consecventă și în respectarea dreptului internațional dacă ar vrea să respecte acea prevedere într-un sens strict al cuvântului. Acordul SUA-China mai spune și că anumite limitări în cazul protecției vor fi uh, aplicate, de exemplu, la cererile pe rol în China. Având în vedere că anul trecut însă China și Uniunea Europeană au încheiat formal acordul bilateral, această prevedere din acordul SUA-China nu se mai aplică, nu se aplică la numele noastre, pentru că China a trecut deja cu numele respective prin uh, sistemul său de reglementări interne și au ajuns la un, o stare de protecție totală. Deci nu se mai consideră cereri pe rol și de aceea acordul Suachina a pierdut trenul, nu se mai aplică aici. De aceea spuneam că nu suntem, uh, nu avem de ce să fim îngrijorați în legătură cu acest acord, pentru că, în primul rând, China va trebui să respecte acorduri internaționale, acordurile OMC și cu siguranță vor respecta acordul bilateral pe care l-au semnat cu Uniunea Europeană în prezența președintelui Chinei, totuși, și că acest acord a trecut prin toate procedurile de aprobare interne la nivelul lor. Acum, în legătură cu celelalte întrebări pe care mi le-ați spus. Un deputat în Parlament m-a întrebat – dacă o să ia Chinei 5 până la 6 ani pentru ca să protejeze 10 nume, așa cum s-a întâmplat la începutul lui 2000, adică în ideea că va dura la fel de mult uh, pentru a-i proteja și pe următorii 175. Nu, nu este așa, pentru că există o prevedere în acord ca cele 175 de nume să fie procesate și protejate într-o perioadă de 4 ani. Deci, cam 40 pe an vor fi procesate și la fel și pe partea europeană. Deci nu îmi fac griji în ceea ce privește tergiversarea. Apoi, în uh, legătură cu identificarea indicațiilor geografice pentru protecție, aceasta se face în consultare cu statele membre, care ei, uh, ele vorbesc cu grupurile de producători de indicații geografice, identifică acele nume care sunt uh, de importanță comercială în China sau care sunt pe viitor de importanță comercială în China sau care sunt uh, limitate într-o oarecare măsură. Deci țintim acele nume care au relevanță comercială sau unde există un risc de încălcare a prevederilor. La majoritatea celor 3.000 din cele 3.000 de nume europene nu el, sunt importate în afara departamentului în care sunt uh, produse. Deci noi, în acord, uh, ne-am concentrat doar pe numele care contează pentru comerțul internațional. Cât de repede va crește piața pentru indicații geografice în China, nu o să fie o revoluție peste noapte, trebuie să recunoaștem acest lucru, va fi o creștere progresivă a exportului de vin, de băuturi spiritoase, de lactate, de ulei, pe măsură ce acordul acesta intră în vigoare și limitările sunt uh, eliminate de pe piață. Numele noastre vor primi drepturi exclusive și protecție exclusivă în China și aceasta înseamnă că ele se vor vinde mai bine. Trebuie să acompaniem acest acord cu multă publicitate și am spus chiar în introducere că vom face PR pentru ele. Avem o Uh, un instrument de promovare european care funcționează foarte bine și care garantează ca 80% din fondurile pentru campanie să fie susținute de către Uniunea Europeană și 20% doar de către producători. Vom utiliza aceste instrumente și în China și în alte părți. S-a mai pus o întrebare dacă am discutat cu China despre impactul barierelor tarifare de 25% pe vinurile europene și dacă China poate să ne ajute. Nu, nu am avut această conversație cu China deloc. Dar dacă ne uităm la cifrele comerciale, vedem că exportul de vinuri în China este în continuare în vogă. Avem uh, protecții geografice pentru vin și cred că promovarea lor va continua și se va extinde chiar pe o piață care este în creștere. În final, se pune întrebarea despre apicultori. Ați pus întrebarea despre apicultori, domnule Buda. Nu a existat niciun, uh, nicio discuție în contextul uh, acordului acesta despre modificarea mierii cu China. Știm că este o problemă, suntem conștienți pentru că a fost discutată chiar la Comagri foarte de curând. Comisia mea este conștientă de problema aceasta pe care ați menționat-o și să vedem ce acțiuni putem să lansăm pentru ca mierea care vine din Argentina, din China, de oriunde în Uniunea Europeană, este chiar ceea ce scrie pe borcan și nu, de fapt, o miere fraudată, o miere alterată cu sirop sau cu zahăr. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Putem să continuăm, deci, direct, după cum constatasem cu punctul 12, în mare parte i-am dus lipsa la punctul 11, era de așteptat că o să se atingă cele două puncte. Acum trebuie să vorbim deci strict despre acordul SUA-China. Din partea noastră, deja ne-am exprimat destul de mult, există însă îngrijorarea ca multe lucruri să se schimbe, să se importe de către China din SUA, se pune și întrebarea standardelor fitosanitare și, bineînțeles, se atinge și problema indicațiilor geografice, deci o să dau cuvântul direct înapoi invitatului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus dumneavoastră încă de la început, sunt trei elemente ale acordului SUA-China care ar putea afecta agricultura europeană, depinzând de felul în care acestea vor fi implementate, desigur, de China. E vorba de accesul la piață, e vorba de indicațiile geografice și de SPS. Primul element de îngrijorare pentru noi este angajamentul China de, Chinei de a-și dubla importurile din SUA pentru diferite bunuri agricole, deci de la 20 de miliarde de astăzi de dolari la 40 de miliarde anul acesta și anul viitor. Bunurile menționate sunt soia, carne de porc și alte tipuri de carne, de pasăre, de vacă, bumbac, cereale, etanol și fructe de mare. Așteptăm ca o mare parte din creșterea importului să fie uh, ocupate de soia și de carne de porc, cu China care să treacă de la Brazilia la SUA, la importul de soia, și să aibă nevoie de mai mult import de carne de porc din cauza scăderii producției uh, interne din cauza pestei porcine africane. Nu e foarte clar din acord uh, acest lucru, nu este public cum vor reuși uh, această creștere de 20 de miliarde de dolari, cum vor fi distribuite, adică între diferitele bunuri și mărfuri și nu se știe prea mult, dar se știe că, de exemplu, China va trebui să aibă o creștere de PIB de 10% pentru ca să poată absorbi acest, uh, acest import suplimentar. Creșterea actuală în China e de 6%, care va scădea puțin uh, în următoarea perioadă din cauza coronavirusului și a, a problemelor care sunt legate de el. Deci, acum întrebarea se pune, oare China va mai implementa o astfel de creștere mare și acordul ca atare notează că în cazul uh, unei forțe majore sau urgențe, volumul importat poate fi mai scăzut, spune acordul. Acestea fiind zise, există totuși un risc ca Uniunea Europeană să fie dezavantajată în această constelație mm, prin diversificarea comerțului, dacă însă această deschidere mm, spre import însă se va orienta și către Europa, atunci uh, vom avea și noi de profitat. Însă nu se știe exact dacă va fi așa, nu știm care va fi impactul schimbării, deci acestei creșteri vom putea spune de-abia în câteva luni și vom vedea acolo impactul pe comerțul ca atare vom putea vedea care sunt efectele de mutare pe piața europeană. Dar știm că există o problemă sistemică aici și e destul de ironică problema noastră. SUA a insistat atât de mult, ani de zile, că China să respecte principiile pieții libere, a economiei de piață, ca toată lumea care participă la comerț și apoi își extrage statul acesta din activitatea economică SUA acum uh, încearcă să gestioneze un acord comercial țintit în care China își fixează prețurile pentru ca să poată să cumpere din SUA și deci intervin pe piață, intervin în economie. Felul în care aceste acțiuni, de fapt, întăresc politica statală a Chinei uh, este destul de evident. E o chestiune care însă e, de problem, e o problemă sistemică și care se va vedea și ea în timp. Un al doilea domeniu în care acordul SUA-China poate să se intersecteze cu UE este pe indicațiile geografice. Am explicat deja în primul punct pe care l-am dezbătut în ce fel se poate întâmpla și că nu ne îngrijorează prea mult acest subiect. Al treilea domeniu care se aplică agriculturii este cel legat de măsurile sanitare și fitosanitare sau autorizațiile de sănătate. Aceasta e de mare îngrijorare și trebuie să vă spun sincer că este. Pentru că, printre altele, China pare să fi acceptat să, um, a, să importe carne cu hormoni, carne modificată, care înseamnă o inversare a unei politici și a unei tendințe de mulți ani care nu accepta în China până acum uh, carne tratată cu hormoni. China s-a angajat și să facă un, uh, un studiu, un analiză de risc pentru uh, carne de porc și carne de vacă, bazându-se pe standardele sale naționale. China a fost de acord și să revizuiască aplicațiile organismelor modificate genetice în 24 de luni, deci, să zicem, parte dintr-o revizuire procedurală și mai sunt însă și multe angajamente prin care China, de fapt, vrea să accelereze sau să facă automată autorizarea uh, diferitelor uh, mărfuri din SUA, facilități din SUA, abatoare, uh, ambalaje, uh, certificate, aprobări pentru carne și export de fructe de mare. Vreau să fac două observații aici în legătură cu măsurile sanitare și fitosanitare și pachetul lor. Accelerarea autorizațiilor, incluzând aici recunoașterea regionalizării, pentru um, diferitele zoo boli uh, la animale, îmi cer scuze, nu vine cuvântul. Deci, uh, în sectorul uh, lactate se va face simțit și deci aceste, aceste epidemii se vor face simțite și vor uh, duce la o accelerare a uh, procedurilor care să poată permite toate aceste importuri și care să vedem cum se vor împăca cu regulile OMC. Partea mai puțin pozitivă a problemei putem să ne uităm la schimbarea politicii cu privire la carnea cu hormoni și um, toate aceste modificări ar putea să ne pun în dezavantaj în ceea ce privește exportul de carne de vacă și carne de porc către China, pentru că hormonii aceștia și toate substanțele de promovare a creșterii ar reduce costurile de producție pentru SUA, desigur, și pentru producătorii din SUA și deci i-ar plasa în avantaj. Dar ca să revenim la uh, ce spuneam înainte, va depinde totul de felul în care China va implementa uh, în practică toate aceste prevederi. Avem oarecare margine de manevră aici, dar am senzația că teama actuală în jurul coronavirusului și îngrijorarea la consumatorul chinez cu privire la sănătate și la calitatea alimentelor, siguranța alimentelor, aceste două s-ar trebui să fie considerate de către guvern în următoarea perioadă când se va gândi cum pune în aplicare acordul între SUA și China. Secretarul pentru uh, ministrul american pentru sănătate a fost aici în UE uh, acum două săptămâni și a spus că multe vor depinde exact ce am spus de felul în care China va implementa toate prevederile și că există momentan o marjă de manevră destul de largă. Ca să închei, suntem îngrijorați uh, în ceea ce privește acordul SUA-China dacă ne pune în pericol exporturile, mai ales exporturile noastre tradiționale de carne de vacă și carne de porc în dezavantaj. Deci dacă exportul nostru va fi mai uh, dezavantajat, într-adevăr, aceasta e o îngrijorare. Mai există și o dimensiune sistemică pe care noi nu o apreciem pentru că e vorba de o intervenție în politica comercială, acest intervenționism pe care noi credeam că l-am eliminat și uh, credem că multe vor depinde din nou de felul în care va implementa China acordul și de protecțiile care sunt introduse în acord. Oricum, cred că într-o lună sau două, trei luni, poate mai degrabă după vară, pot să vin din nou ca să vă spun cam cum evaluăm impactul situația. situației. Momentan e prea devreme pentru ca să vă pot spune asta. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Clark. Nu am auzit numai lucruri pozitive. Deci uh, știm că mai trebuie să vedem în următoarele luni ce se întâmplă și cum se pune în aplicare acordul. Domnul are cuvântul acum. Merci, prezident. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste informații. Mi s-a făcut uh, simpatic, ca, <laughs> simpatică comparația dumneavoastră cu muzica lui Wagner. Cu toate aceste, în în uh, agricultura, alimentația, sănătatea nu sunt la fel cu muzica. Și chiar dacă dumneavoastră doriți să ne spuneți că totul e în ordine, eu am totuși câteva rețineri. Mm, trebuie să gândim diferit și să tratăm aspectele alimentare într-un, uh, într-o notă diferită. Muzica și cultura pot să reprezinte excepții culturale, tot așa trebuie să existe și o excepție agricolă pentru că acest lucru, de acest lucru depinde capacitatea noastră de a-i hrăni pe cetățeni și toate aceste acorduri internaționale trebuie să conțină mai mult accent pe om. Și când spuneți că China va trebui să respecte regulile OMC, nu sunt uh, convins că China o va face atât de ușor. Până la urmă, nu to- toți membrii OMC respectă aceste reguli la fel de bine. Deci poate ar trebui să ne aplecăm puțin diferit pe aceste chestiuni agricole și care țin până la urmă de sănătatea umană. Plegin Sando. Mă mulțumesc, doamna Sanu. Mulțumesc, domnule Clark. Eu aș dori să... Am, doream să vă întreb, însă cred că și dumneavoastră aveți întrebări fără răspuns și îngrijorări, după cum ne-ați spus cu toate acestea, aș dori să reamintesc îngrijorarea noastră pentru că angajamentul Chinei de a cumpăra în jur de 40 de miliarde de produse americane uh, creează un risc de substituire a importurilor dintre, din Europa. Ați menționat și dumneavoastră sectorul porcinelor din Europa, care Uh, este un care a fost africat de, afectat de epidemii de peste porcină africană. Uh, trebuie să fim așadar foarte vigilenți și sper că, o vom, fi, că vom fi vigilenți împreună la nivel european. Mulțumesc și în final domnul Buda. Da, domnule director, mulțumesc pentru faptul că ați fost foarte sincer cu noi legat de ceea ce înseamnă aceste îngrijorări cu privire la uh, acordul între SUA și China și, într-adevăr, pentru noi, ca și agricultori sau ca și, mă rog, sectorul agricol din Uniunea Europeană, cu siguranță poate să aibă de suferit ca urmare a acestui acord. Poate că ar trebui să stabilim câteva linii roșii în relația Uniunea Europeană-China legat de ceea ce înseamnă China relația cu SUA, pentru că mi este foarte greu să înțeleg că totuși în unele zone ale globului se folosesc mai departe uh, hormoni de creștere, substanțe care s-au dovedit a fiind nocive pentru sănătatea omului și totuși alte state uh, le, folosesc. Pe mine mă îngrijorează foarte mult ca nu cumva aceste produse, în mod indirect, să ajungă în Uniunea Europeană ca urmare a unor fraude și de aceea v-aș ruga să fiți foarte atent la această chestiune, pentru că am înțeles, mă rog, chinezii vor să mănânce carne chiar și cu hormoni, dar nu vreau ca această carne să ajungă în Uniunea Europeană ca urmare a acestor schimburi comerciale pe care noi le avem cu China și de aceea v-aș ruga să, să fiți foarte atenți la această chestiune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult tuturor colegilor. Ah, da, vă rog. Uh, <clears throat> je, je... O scurtă observație China este un stat extrem de mare, un stat uh, cu o mare tradiție, care a trecut printr-o revoluție economică extraordinară în ultimii 30 de ani, evoluează foarte, foarte rapid în ceea ce privește consumul și ne putem aminti de scandalul cu laptele. Uh, au existat uh, importuri cu lapte european și impactul populației chineze în legătură cu prețul făinei și grâului în urmă cu câțiva ani. Întrebarea mea ar fi dacă putem începe să vorbim despre convergență a normelor cu China și Statele Unite. Bineînțeles, uh, carnea cu hormon nu este un lucru extrem de bun, Însă sunt anumite lucruri care nu sunt recunoscute în China și nici în Statele Unite, din denumiri europene. Noi avem baze științifice care ne arată că anumite practici nu sunt bune, toată lumea o știe. Nu putem mai degrabă să tragem, să impunem standarde mai ridicate în loc să impunem standarde mai scăzute. Domnul David. Mm, sunt sigur că este foarte important să avem uh, în vedere necesitățile și interesele noastre, însă este de asemenea important să ne gândim și la uh, necesitățile viitoare ale China și ale priorităților sale în context geopolitic și ce ne-ar putea spune acest lucru despre opțiunile noastre pentru viitor în ceea ce privește comerțul agricol. Mulțumesc. A, domnul eu mai dorește să pun o întrebare înainte de final. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să intervin, dar până la urmă nu am putut să rezist. Noi vă cunoaștem uh, din 2012, poate noi europarlamentari nu vă cunosc de atât uh, de mult timp, deja Siri reacționează la numele dumneavoastră. Până la urmă, acest, aceste acorduri bilaterale sunt un fel de eșec al multilateralismului. Poate ar trebui să încercăm să lucrăm mai mult pe norme. Eu sunt de acord să introducem standarde mai ridicate ca piața europeană să tragă lucrurile în sus și nu în jos și sunt destul de sceptic, destul de reținut în ceea ce vrește China și ceea ce va urma în urma, în urma acestor acorduri. După cum am auzit săptămâna trecută la Strasburg, în legătură cu ce a făcut uh, președintele Trump în legătură cu agricultura ne, agricultura ne arată sistemul extrem de fragil. Totul merge foarte bine, dar Până la urmă, există anumiți agricultori care sunt puși în situații extrem de dificile. Când am avut criza laptelui, ni se spunea că totul merge bine până la urmă, dar au dispărut foarte mulți producători de pe teritoriul european. Eh, trebuie să Uh, fim exigenți, să impunem uh, standarde mai ridicate și să susținem multilateralismul, pentru că acordurile bilaterale fragilizează poziția tuturor până la urmă. Vă mulțumesc. Vielen Dank, ähm, Herr Clark, bitte zum Antworten. Domnule Clark, aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc tuturor uh, celor care ați intervenit. Mesajul meu nu este că să vă spun că totul este în ordine, sau, dar nici să nu vreau să vă sperii. Trebuie să vedem în următoarele luni cum va fi implementat acest acord și care va fi impactul său asupra fluxurilor comerciale și în ceea ce privește înlocuirea exporturilor europene. Exporturile noastre de carne de vită și de pasăre către China sunt doar la început, date fiind că China are nevoie de multe proteine. Noi uh, considerăm că această creștere va continua, poate va încetini puțin pentru că Statele Unite au un avantaj pe aceste două domenii. În ceea ce privește carne de porc, uh, piața din China se va extinde Uh, în avantajul nostru și Statele Unite vor intra pe această piață care este în creștere, însă cred că este suficient de mare pentru noi toți. Cel puțin aceasta este analiza făcută în cazul Braziliei, unde pia- că piața va fi suficient de mare pentru a um, avea loc pentru noi toți. Pentru domnul Desel, Într-adevăr, am transmis deja un mesaj Chinei că trebuie să respecte obligațiile OMC, precum și standardele internaționale și dacă vor face acest lucru, atunci va fi un impact mult mai ne- puțin negativ uh, din partea acordului UE, Statele Unite-China, pentru că multe state membre stau la coadă să primească autorizații din China pentru lapte praf, carne de porc, carne de pasăre și carne de vită. Și în legătură cu ce ați spus, în legătură cu dimensiunea culturală, în anii următori va trebui să arătăm Chinei și altor piețe ca calitatea superioară și durabilitatea producției europene. Avem o producție bună și de calitate, însă trebuie să demonstrăm acest lucru și va trebui să demonstrăm acest lucru partenerilor noștri externi că avem standarde de siguranță și de calitate cele mai dezvoltate din lume de la fermă până în farfurie și acest mesaj transmis consumatorilor din China și de peste tot va uh, face să predomine, să predomine produsele europene. Acest mesaj este unul care trebuie să fie promovat, pentru că este o realitate. Standardele europene sunt cele mai bune. Domnule Buda, ne-ați uh, vorbit despre riscul de fraudă sau de eludare a în a carni, cărnii de vită cu hormoni care ar putea să ajungă în Europa. Acest tratat între Statele Unite și China nu va reduce în niciun fel monitorizarea noastră la frontieră și regulile pe care le aplicăm uh, importurilor. Deci eu nu sunt foarte îngrijorat în acest sens. Mă îngrijorează mai mult faptul că dacă China începe să accepte uh, carne de vită crescută cu hormoni, atunci mm, politica noastră globală de a nu accepta hormonii este subminată într-o anumită măsură. Dar va trebui să vedem cum se va aplica acest acord provizoriu în practică. Doamnă Tore, ați întrebat dacă există o convergență între standardele Statelor Unite și ale Chinei? Da și nu ar fi răspunsul. Da, în sensul în care pentru anumite produse China acceptă standardele americane sau deciziile de autorizare pentru lapte praf și pentru aprobarea facilităților de producție din Statele Unite și de asemenea se pare că acceptă și standardul cărnii de vită crescute cu hormoni. Dar în alte aspecte, China nu acceptă standardele americane și, a, și s-a angajat să respecte standardele internaționale care sunt uh, bazate pe abordarea de reglementare europeană. Deci nu se poate generaliza. Trebuie să ne uităm la fiecare categorie de produs, la fiecare pre- prevedere a acordului. Cred că am răspuns întrebărilor care mi-au fost puse, dar dacă mai sunt și alte întrebări, vă stau bineînțeles la dispoziție. Altfel... Mulțumesc foarte mult, domnule Clark, pentru acest schimb de opinii. Mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, pentru că ați vorbit uh, sincer despre îngrijorări pentru faptul că ne-ați împărtășit diferite informații. O să urmărim îndeaproape ce se întâmplă, cum se va pune în aplicare acordul dintre UE și China. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și cu siguranță vă vom saluta în curând în comisia noastră. Ja, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt Mulțumesc. Trecem acum la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de un aviz din partea comisiei noastre pentru comisia jurii. Acum lucrurile devin mai complicate pentru că e vorba de o um, modificare a regulamentului 282-2011 cu privire la stabilirea regulilor generale și a principiilor după care statele membre Uh, percep și controlează dreptul de implementare al Comisiei și competențele de executare. Iar raportor este colegul nostru Rope și dumnealui ne va prezenta acum raportul său. Vă rog, aveți 3-4 minute ca să ne prezentați raportul. File danke. Eh, labai ačiū gerbiamas pirmininkė, kolegos. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Într-adevăr, am redactat un aviz în legătură cu puterile de punere în aplicare ale Comisiei, care stau la baza întregului pachet de reguli care privesc uh, coordonarea pozițiilor între statele membre, experți, experții din statele membre și care duc la documentele finale. Nu este un document foarte lung, dar uh, după părerea mea este destul de important pentru că avem dreptul să depunem uh, avizul nostru către Comisia Jurii Comisia Jurii probabil va redacta propria sa, propriul său aviz care va fi uh, supus întregului Parlament. Sunt așadar mai multe propuneri și un, un principiu foarte important este cel al precauției. Eu aș dori să vă propun uh, următorul lucru. În momentul în care un act juridic privește protecția sănătății oamenilor, mediului, plantelor sau animalelor, principiul precauției ar trebui să se aplice în mod automat și dacă nu se aplică acest principiu, să nu se acorde autorizarea. În al doilea rând, Comisia propune să nu să nu ia în considerare abținerile, voturile abținere. De obicei, voturile împotrivă nu sunt atât de numeroase și fiecare stat membru va trebui să redacteze propriul aviz. După părerea mea, nu ar fi un mecanism foarte bun pentru că uneori statele membre nu doresc să își exprime poziția și se abțin la vot și nu își dezvăluie poziția. Eu propun să asigurăm o transparență mai mare, nu doar pentru a fi a se da publicității da, să se transmită cine și cum vote, votează, dar și argumentele pentru și contra. Pentru că toate statele membre ar trebui să ia decizii motivate. Comisia a fost de acord să organizeze um, reuniuni ministeriale suplimentare în prima rundă de negocieri. Mie mi se pare că este o prevedere superfluă, va duce doar la o întârziere inutilă a deciziei finale. Dacă nu există o majoritate necesară de voturi, Comisia ar trebui să propună Parlamentului să amendeze uh, propunerea legislativă. Aceasta este propunerea mea. Dacă propunerea legislativă uh, este schimbată în mod uh, semnificativ, atunci ajungem din nou la situația de la început. Bineînțeles, mai sunt și alte amendamente minore, dar aș dori să aud părerea colegilor și vă propun să vă transmiteți amendamentele până în 21 februarie la ora 1. Mulțumesc, domnule Rope. Acum dăm cuvântul mai întâi raportorilor din umbra. Vreau să vă dau uh, câteva informații mai întâi. Întotdeauna i-am prevăzut pe raportorii din umbră primii, deci nici nu trebuie să ridicați mâna dacă sunteți raportori din umbră, pentru că aveți cuvântul imediat. Domnul Buda are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Simt că susțin cele spuse de către domnul raportor și apreciez munca depusă de către domnia sa, deoarece apreciez că statele membre trebuie să-și spună punctul de vedere asupra chestiunilor care sunt puse pe masă, să spun așa. Oricum, suntem în prezența unui mecanism de control și acesta are scop de a asigura oarecum responsabilitatea politică în cazul actelor de punere în aplicare care sunt sensibile din punct de vedere politic și cu impact uh, care este vizibil asupra cetățenilor uh, europeni. Există unele situații când regulamentul prin mecanismele de control prevede practic sesizarea comitetelor de um, apel și astfel Parlamentul European și Consiliul sunt informate cu promptitudine și regulat cu privire la lucrările comitetelor. Rolul Parlamentului European și al Consiliului este de um, a informa Comisia de faptul că apreciază că un proiect de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute în actul de bază, ținând seama de drepturile de care dispun cu privire la examinarea legalității actelor Uniunii. Procedura de examinare se aplică în special pentru adoptarea de alte acte de punere uh, în aplicare referitoare la politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului, mediu securitate și siguranță sau protecția sănătății sau siguranței persoanelor ori animalelor sau um, a plantelor. adoptarea de acte de punere în aplicare în cazuri excepționale se face de asemenea în cazul în care adoptarea lui neîntârziată este necesară pentru a evita o perturbare importantă a piețelor în domeniul um, agriculturii în cazul în care actul de bază este adoptat prin procedura legislativă ordinară fie Parlamentul European, fie Consiliul poate aduce oricând la cunoștința Comisiei faptul că apreciază că un proiect de act de punere în aplicare depășește competențele de executare prevăzute de actul de bază. Oricum să lucrez îndeaproape cu raportorul pentru acest lucru, deoarece încă o dată subliniez nevoia ca statele membre să fie implicate în acest proces decizional. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Andreu. Ida. Mulțumesc. Ei mulțumesc domnului Rope pentru calitatea raportului său. Împărtășesc uh, părerea sa în legătură cu aplicarea principiului precauției. Un subiect uh, pe care am discutat foarte mult timp uh, și care este un principiu foarte important de susținut. Nu sunt convins că principiul principal, principiul majorității calificate propus de comisie ar uh, remedia problemele uh, prin care am, pe care le-am găsit. Mă îndoiesc că refuzul oricărei autorizații de punere pe piață uh, va surveni. Există în textul de bază, în mod general, care prevede aceste autoriza- autorizări. Deci trebuie să răspundem petiționarului da sau nu, dar acest lucru depinde de uh, întrebarea inițială. Nu susțin uh, să dăm și mai multe putere statelor care se opun. Deci, invers de cum se spune în propunere, eu susțin uh, uh, sesizarea uh, Comisiei de Apel la nivel ministerial. Eu cred că acest lucru ar fi un lucru util. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Hoitemar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Pentru mine este foarte important să privim procedura în ansamblu. Ceea ce mi se pare foarte problematic acum este, într-adevăr, lupta dintre statele membre. Nu există o majoritate calificată pentru sau împotrivă. Și atunci Comisia este obligată să ia o decizie de una singură, mai mult sau mai puțin, și preia uh, Um, recomandările EFSA, iar apoi Parlamentul vine cu o obiecție și spune că nu e corect să se facă așa. Și, în practic, astfel se dă un nume prost agențiilor pe care noi le-am creat aici, de exemplu EFSA, ECA și alte agenții. Ceea ce mi se pare foarte periculos. Dacă nu avem un arbitru științific, care să analizeze ce e sigur și ce nu e sigur, atunci vom sfârși uh, într-un joc de uh, greșit și corect, uh, joc politic, ceea ce trebuie să evităm. Apoi vorbim de principiul precauției. Nu are niciun sens să vorbim despre asta. Trebuie să analizăm mai cu atenție ce are de spus EFSA și statele membre să își exprime pozițiile mai clar. Cred că mă voi opri aici, însă trebuie schimbat principiul și să fim atenți să nu dăm, fără să vrem, vin, fără să vrem vina pe agențiile noastre. Mulțumesc, doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este o veche propunere a Comisiei, care la momentul său a uh, generat respingerea unanimă din diverse motive președintele Juncker voia să pună accentul pe statele membre în cadrul procesului de aprobare al produselor fitosanitare, însă uh, propunerea sa nu a avut niciun sens de la un capăt la altul. Trebuie să ne îndepărtăm de uh, s-a dorit îndepărtarea de cunoștințele științifice și creșterea birocrației și de aceea nimeni nu a vrut uh, să accepte această propunere, nici Comisarul pentru Sănătate, nici statele membre, nici măcar această, acest Parlament. Respingerea uh, acestei propuneri a fost totală. Transparența este pozitivă și avem dreptul să știm ce votează reprezentanții noștri. Sunt de acord cu domnul Rope, care respinge propunerea Comisiei. Uh, sunt de acord cu motivele sale, însă modificarea vis-a-vis -vis de majoritatea uh, calificată pozitivă pentru aprobarea anumitor produse pe care domnul o consideră uh, potrivită, zic că nu are baze juridice de niciun fel și nu acoperă produsele care ar trebui să fie fundamentale pentru agricultorii noștri. Sper să nu se mai consume timp și uh, bani pe această propunere și să se găsească o altă metodă de a reflecta așa cum trebuie pe toți cei implicați. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Eu n-am pe nimeni pe listă. Dacă nu mai este cazul, a, ba da, domnul Flanagan, vă rog. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ideea că un stat membru se poate abține sau se poate ascunde a fost întotdeauna ridicolă. E ceva ce trebuie să se schimbe în cele din urmă. În ceea ce priv- uh, aș vrea o explicație pentru renunțarea la uh, considerentul 8. Un alt nivel de apel nu are cum să fie un lucru atât de rău. Per total, are sens ca un stat membru să ne spună părerea sa. De ce să nu o facă? Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte dorințe de cuvânt, dau cuvântul doamnei Christensen de la Comisie. Vă rog. Ehm, Bună ziua! Uh, sunt uh, colega uh, doamnei Cristian pentru că e o dezbatere paralelă și în Comisia Jurii și de aceea a trebuit să ne împărțim. Din partea Consiliului uh, există foarte multe ezitări vis-a-vis -vis de această propunere și pentru, mine, pentru noi este un lucru pozitiv că uh, Parlamentul uh, preia uh, frâiele și av- av- avizul uh, dumneavoastră, evident, se va combina cu uh, opiniile jurii, iar odată ce vom avea o poziție din partea Parlamentului, sperăm să putem relansa discuțiile și în Consiliu. În principiu, poziția a rămas stabilă și în ceea ce privește cifrele vehiculate de când s-a lansat această propunere. Înțeleg uh, că sunteți de acord că trebuie să se facă ceva în principiu, soluțiile sunt diferite oarecum, Cred că un lucru pe care îl împărtășim este importanța transparenței. Soluția de a avea un vot uh, pozitiv, uh, evident, uh, am avut-o și noi în vedere, dar am spus că este ceva problematic din punct de vedere juridic și nefezabil, fiindcă întregul principiu al acestui principiu al comitologie este majoritatea um, inversă pentru a avea eficiența sistemului și a nu rămâne blocați la nivelul comisiei. Evident, uh, există și riscul de acțiuni juridice pentru noi, fiindcă, după cum s-a subliniat deja, am ajunge să, ne, să fim blocați, să nu putem um, acționa în baza obligațiilor pe care ni le impune actul uh, de bază. Însă vă mulțumim frumos uh, și cam atât am avut de spus. Mulțumesc, dau atunci cuvântul pentru concluzie domnului Rope. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor uh, pentru opiniile și observațiile lor și mai ales pentru propunerile concrete. Aștept uh, propuneri concrete și în scris, evident, după care ne vom întâlni și vom încerca să ajungem la un numitor comun. Sper să putem face acest lucru și să prezentăm la timp avizul. Așadar, eu voi aștepta până vineri, 21 februarie, la ora 13. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Die Deadline ist bekannt. Mulțumesc, se cunoaște deadline-ul, deci puteți să mai înaintați și amendamente. Așa că acum am ajuns la punctul 14, mod normal, dar vorbitorii pentru audiere sunt prevăzuți la 16.30. Aceasta înseamnă că facem o mică pauză și începem la 16.30 cu această audiere care va dura două ore. Ne vedem la 16.30.

Okay, so dear colleagues, please take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, continuăm cu reuniunea noastră și începem direct cu audierea. Și anume audiere privind sprijinul UE pentru inovare în agricultură. Am organizat uh, două paneluri de discuții. Primul vorbește despre politica agricolă comună și mai ales despre proiectele de inovare europene în domeniul agriculturii. Și avem trei vorbitori invitați la această primă parte și apoi avem un panel 2 unde se vorbește despre Orizont Europa, deci despre programul cadru pentru cercetare 2021 până în 2027 și aici mai ales vorbim despre partea care este relevantă pentru noi ca și experți în agricultură. Aș propune să începem. Fiecare vorbitor are 10 minute, vorbitorii de sus de aici de la prezidiu, 10 minute pentru ca să-și facă prezentarea, după care voi da cuvântul comisiei pentru 5 minute și avem 25 de minute de întrebări și răspunsuri cu sala la fel la, vom face și la al doilea panel cu aceeași împărțire, așa că aș propune să începem cu prima vorbitoare, care este doamna Eli Țiforu. Sper că nu v-am stâlcit numele prea rău. Dumneavoastră sunteți director general la Gaia Epichairain. De asemenea, sper că n-am stâlcit nici numele acesta prea rău. Sunteți membru în Copacogeca din Grecia, care este Asociația Agricultorilor. Vă dau acum cuvântul pentru 10 minute. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Excelentă pronunțarea dumneavoastră, să știți și mulțumesc tuturor membrilor Comisiei Agri pentru că ne-au invitat să vă spunem care este experiența noastră din Grecia în domeniul inovării și să ne ascultați părerile vis-a-vis -vis de viitor, pentru că ne aflăm într-un moment critic vis-a-vis -vis de provocările cu care ne vom confrunta în viitor noi, sectorul agricol european. Prezentarea mea se va axa pe inovarea digitală pentru că aici ne-am concentrat eforturile în ultimii ani și, din fericire, nu doar noi. Cred că suntem cu toții de acord aici și nu doar aici că inovarea digitală reprezintă un catalizator pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii europene per ansamblu și de aceea ă, este un obiectiv transversal în viitoarea PAC și un factor cheie de succes pentru Pactul Ecologic European. Așadar, în prima parte vă voi prezenta experiența noastră cu Gaia Sens, ă, sistemul de agricultură inteligentă din Grecia și contribuția sa la durabilitatea agriculturii ă, grecești și în a doua parte vă voi împărtăși ce am învățat până acum și voi face câteva sugestii pentru viitor, viitoarele decizii politice. Însă, dați-mi voie prin a începe cu prezentarea organizației pe care o reprezint. Organizație care este, dacă îmi permiteți, o inovație în sine, fiind o coaliție între 71 asociații agrocooperative și de fermieri, care reunesc 150.000 de fermieri, chiar peste 150.000, care au făcut uh, parteneriat cu uh, parteneri din sectorul uh, bancar și IT pentru a dezvolta împreună un sector agricol mai competitiv în Grecia. În acest sens, am decis să investim în cunoaștere și inovare și mai ales inovare tehnologică prin experiența și know-how-ul uh, partenerilor uh, noștri informatici strategici care au elaborat sistemul uh, de agricultură inteligentă Gaia Sense. Cum funcționează acesta? Noi colectăm date din patru surse diferite. În primul rând, din teren, prin senzori de proximitate care măsoară parametrii uh, solului, plantelor, atmosferei, apoi prin sateliți, în special sistemul uh, european Copernicus, pentru a evalua mai bine anumite variabilități, dar și starea fenologică a plantelor și alți parametri, apoi o altă dimensiune importantă, Gaia Sense AI, ține de rolul și participarea activă a cercetătorilor în ecuația datelor, cercetătorii vin cu cunoștințe, evident, ei fac și observații la fața locului și prelevări, analiza solului, analiza frunzelor, un parametru foarte important, fiindcă senzorii singuri nu pot oferi toate informațiile necesare de care avem nevoie pentru un nivel de consultanță de înaltă precizie și nu în ultimul rând sursa datelor, care este fermierul însuși. De ce este important? Pentru că aportul fermierului, informațiile pe care ne le aduce el, uh, sunt fundamentale dacă ne dorim să facem progrese și să calibrăm mai bine modelul pentru a avea consultanță mai eficientă și mai precisă în următoarea perioadă. Deci toate aceste date se colectează, se reunesc, se analizează pe baza modelelor de cultivare adaptate uh, la anumite recolte și zone geografice, evident, se transformă în fapte și cu ajutorul agronomilor se transpun în consultanță inteligentă pentru fermier. Fermierul primește consultanța fie pe telefon, prin SMS, fie pe, uh, printr-o aplicație, tot uh, pe telefonul inteligent. Ce măsurăm? Este uh, un slide foarte colorat și bogat în informații, nu-l voi analiza, vreau doar să vă faceți o idee despre bogăția și varietatea informațiilor și măsurătorilor cu care lucrăm din toate aceste surse de date diferite. Și ce facem cu toate aceste informații? După cum am spus înainte, oferim uh, recomandări, recomandări inteligente, așa numita consultanță, pe trei dimensiuni. Fertilizare, irigare și protecția culturilor. La fertilizare vorbim de cantitate, tip, moment și metodă de aplicare a fertilizării, la irigații vorbim de cantitate și de momentul irigării și la protecția culturilor vorbim de timp și tipul de activități de protecție a culturilor. Să vorbim acum despre cifre. Avem un tabel care nu se vede foarte bine, însă îl puteți studia în detaliu ulterior în prezentarea PowerPoint pe care o veți primi. Este un tabel care rezumă rezultatele primilor doi ani de punere în aplicare a Gaia Sense, uh, pe nouă tipuri de culturi diferite. Cred că cifrele vorbesc de la sine. Am reușit să ajungem la o reducere de până 63% uh, la reducerea uh, prote- produselor de protecție a plantelor. Uh, de asemenea, la bumbac am redus foarte mult cantitatea de apă, 65% reducere la utilizarea fertilizatorilor pentru piersicile de masă și până la 18% creșterea productivității la bumbac și apoi, dacă ținem seama cumulativ de reducerea uh, de resurselor și creșterea productivității, ajungem la 36% câștiguri financiare totale în cazul măslinelor. Însă nu totul se rezumă la cifre. Cu Gaia Sens și, în general, cu agricultura inteligentă, nu, ducem doar, nu ajungem doar la reducerea riscurilor și a costurilor de producție și la creșterea cantității și a valorii produselor, ci putem îmbunătăți semnificativ și calitatea produselor cu mai puține reziduri, de pildă, și ne aflăm de asemenea într-o, în poziția de a aborda riscuri de mediu, cum ar fi descertificarea uh, sau dezechilibrele uh, biologice și astfel ajungem la ceea ce ne dorim cu toții în această perioadă, un echilibru între creșterea um, un echilibru și o creștere agricolă durabilă câteva uh, caracteristici cheie ale abordării noastre pe care eu le consider semnificative pentru viitor ar fi următoarele. Prima se referă la nevoia de democratizare a uh, agriculturii uh, inteligente, astfel încât ea să fie uh, disponibilă tuturor celor uh, care vor să facă asta, fie că vorbim uh, de întreprinderi mici sau mijlocii sau de țări care nu au capacitate de uh, societăți care nu au capacitate de inovare. Am adoptat astfel un model um, de afacere care se numește um, agricultura inteligentă ca serviciu. Adică există o entitate centrală, noi, partenerii de la, din coaliție, iar agricultorul nu trebuie decât să uh, plătească un abonament între 1 și 3% din valoarea anuală a uh, producției exploatației sale. Și o altă dimensiune se referă la abordarea centrată pe om și orientată pe recomandări. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vorbim de tehnologie în sine, nu vorbim despre o infrastructură uh, tehnologică pe care trebuie să o dețină agricultorul ci totul se concentrează pe recomandări și pe ecosisteme de inovare interactive elaborate la nivel local, pe împărtășirea de cunoștințe și date complementare care să ducă la beneficii pentru toată lumea. Și evident, în acest concept, recomandările sunt cheie și consilierea este cheie iar uh, consilierul, consultantul, este cel care îl susține pe fermier pe parcursul întregului proces. Aceasta este uh, harta actuală uh, cu desfășurarea geografică Gaia Sens. Vedem că avem, aveți, vedeți că avem proiecte pilot și în alte țări europene. În ceea ce privește finanțarea, am reușit să ne susținem semnificativ prin programele Orizont 2020, dar și LIFE, sau politica de coeziune. În ceea ce privește politica agricolă comună, faptul că au existat anumite întârzieri în punerea în aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală, cum sunt cele de cooperare care ne-au permis să, permis să, folos, să formăm grupuri operaționale și uh, alt, o altă dimensiune care nu a fost încă lansată în țara noastră. Lecții învățate. După cum vedeți pe acest slide și în ciuda faptului că am obținut uh, rezultate bune, mai avem mult de muncă și de azi înainte. În primul rând, conștientizarea uh, și adoptarea acestor măsuri de către agricultori este încă foarte uh, limitată și faptul că avem un sistem fragmentat și slab nu ajută de asemenea. În ceea ce privește fermierii, aș identifica trei bariere cheie. În primul rând, fermierii au nevoie de o anumită garanție pentru adoptare, mai ales în primul an, care este unul de tranziție și până când văd beneficiile și rezultatele acestei abordări. Apoi, încrederea. Încrederea este un cuvânt cheie și un factor cheie nu doar pentru adoptare, ci și pentru punerea în aplicare cu succes a agriculturii inteligente. Și apoi, în ansamblu, cred că comunitatea fermierilor are nevoie de o schimbare de mentalitate, de la recomandarea tradițională pe recomandarea bazată pe inovare, trebuie să înțeleagă ce, pot, uh, ce câștiguri le aduce genul acesta de consiliere. Apoi, în ceea ce privește consilierii, există o lipsă semnificativă de formare și lipsă de interacțiune cu ceilalți agricultori din uh, sistemul uh, agricol, uh, așa numitul uh, sistem ACHIS. Acum să vedem imaginea europeană de ansamblu pentru a discuta despre provocările și obiectivele care ne așteaptă în viitor în contextul pacului um, Pactului Ecologic European și al PAC după 2020. Cred că recunoașterea beneficiilor importante ale uh, celor trei dimensiuni ale durabilității care vin odată cu digitalizarea trebuie să ne ajute să stabilim priorități clare pentru o tranziție rapidă și echitabilă către sistemul digital. Și aici aș dori să subliniez faptul că digitalizarea nu este un obiectiv în sine, ci este compatibilă și cu alte modele de producție agricolă. Avem nevoie, evident, de politici suficient finanțate, bine țintite și pragmatice, adică orice politici care nu se bazează pe principiul că nu se poate ajunge la durabilitate uh, ecologică fără dimensiune economică și socială, ar duce la eșec. Și um, încă vreo câteva um, recomandări specifice, deși îmi cer scuze că depășesc timpul. Uh, poziția noastră este că um, comunitatea agricolă trebuie să fie în centrul uh, instrumentelor politice și al inovării. Trebuie să facilităm participarea comunității um, agricole cu o mai bună finanțare și poate cu sume um, forfetare pentru a acoperi costurile uh, fermierilor. În ceea ce privește Achis, suntem de acord cu Comisia că uh, este uh, necesară consolidarea rolului consilierilor, însă există divergențe între state membre și tot mai puține lucruri comune în PAC avem nevoie de bani, apoi avem nevoie de investiții în contextul Pactului Ecologic European, dar și în contextul PAC. Avem nevoie de o uh, ecoschemă pentru agricultură inteligentă, un lucru uh, care îl susține și COPACOGECA, pentru a sprijini etapa de tranziție, cum spuneam anterior, și apoi trebuie și să exploatăm, exploatăm potențialul schemelor uh, agricole colective, care sunt o uh, platformă avantajoasă pentru difuzarea inovării într-un mediu al încrederii și există și o dimensiune teritorială, un efect de propagare al acestei, a acestei inovări. Evident, uh, mai este și dimensiunea conștientizării, a comunicării și a educării. Mulțumesc! Wir geraten natürlich da in die Gefahr, dass wir jetzt Mulțumesc. Există pericolul să intrăm cumva în criză de timp. Aș vrea să dau cuvântul imediat uh, domnului Nick Lemkin, care este responsabil cu biopolitica la Business and Research Consultancy și vine din Germania. Aveți cuvântul domnule Lemkin 10 minute. O să vorbesc în engleză pentru că este limba mea maternă. Aș dori să explic conceptul inovării în această prezentare, pentru că în anumite țări inovarea este văzută într-un context uh, oarecum diferit. OECD-ul definește inovarea ca o implementare a unui produs uh, îmbunătățit, poate să fie un produs sau un serviciu, în mod uh, îmbunătățit în mod semnificativ. Poate că este o nouă metodă de marketing sau o nouă metodă de organizare, o practică de afaceri sau uh, organizarea locului de muncă. În orice caz, poate fi altceva decât uh, inovarea tehnologică. De multe ori se gândește lumea doar la invenții, vii cu un nou produs și cumva acela este finalul, este inovarea. Dar trebuie să ne gândim mai departe de invenție, trebuie să încercăm să o uh, percepem ca pe un proces mai mult decât ca pe un lucru, obiect. Ideea de inovare trebuie să plece de la cercetare și dezvoltare, unde ideea este tocmai că prin cercetare și inovare intri într-o interacțiune cu utilizatorii într-un anumit context. Această problemă a inovării, din mai multe perspective, e destul de spinoasă, pentru că uh, o să mă întrebați sigur ce face politica agricolă în acest domeniu. Face lucrurile destul de bine momentan în domeniul inovării, pentru că în ceea ce privește institutele de cercetare în domeniul uh, agriculturii se percepe inovarea fie ca ceva produs, un produs uh, care se bazează pe tehnologie, dar și cooperare, dezvoltarea unor noi scheme care uh, se aplică agricultorilor de multe ori însă sunt în anumite părți ale Europei se concentrează mai degrabă pe invenția ca atare mai degrabă decât pe inovator. Alternativa pe care o avem este să ne gândim la un sistem de inovare care este total compatibil cu Archis și care înseamnă aplicarea cunoștințelor așa încât să ne obținem rezultatul dorit din punct de vedere social și economic. Aceasta înseamnă o interacțiune între cei implicați în proces, și aș vrea să subliniez aici mai ales rolul fermierilor. Foarte multe lucruri fac ca agricultura să existe, incluzând aici cultura plantelor și creșterea animalelor, dar inovarea vine de la comunitatea fermierilor, de la comunitatea aceasta. Nu va veni de la cercetare, nu va veni de la industrie, ci va veni de la comunitatea fermierilor. Și cred că rolul central al fermierilor ca forța motrice a inovării trebuie să fie acceptată în primul rând și susținută ca atare. Apoi aș dori să mai vorbesc și despre inovarea ecologică, pentru că aceasta trebuie să fie văzută în paralel cu inovarea tehnologică. Trebuie să ne gândim la cum uh, designul ecosistemelor și uh, tipurile de management pot fi adaptate pentru ca să se orienteze mai bine la rezultatele dorite. Putem să ne uităm în două feluri la aceasta. Mai întâi putem să ne uităm la la scenariul 1, eficiență, substituire, replanificare, unde încercăm să devenim mai eficienți în ceea ce privește alimentarea unui sistem, încercăm să avem uh, acțiuni mai ecologice, dar foarte puține s-au concentrat pe o redesenare, o replanificare, o, de exemplu o prevenire ca unele lucruri să se întâmple sau o folosire mai bună a um, cunoștințelor. Iată aici uh, o oaie care mănâncă cicoare și care um, astfel arată cum putem să ne gândim la uh, inovări uh, și în acest domeniu care sunt plantele care pot să ajute animalele să fie, fie uh, mai sănătoase, să aibă mai puțin paraziți și foarte multe cercetări se concentrează pe, de exemplu, ceea ce le face bine oilor pentru ca să le prevină bolile respective. Iată, deci, aici, în acest context, cicoarea, pentru că astfel um, paraziții din stomacul oilor nu mai sunt la fel de um, puternici și deci aceasta ar putea fi o parte din strategia de a controla paraziții în oi, la oi. Eu cred că e foarte important să ne uităm din toate părțile uh, la toate aceste soluții și din punct de vedere ecologic. Aș spune și că sistemele care limitează inputul, cum ar fi, de exemplu, agricultura ecologică, sunt motivatori pentru inovare, sunt stimulente. Fermierii nu spun pur și simplu voi accepta consecința uh, de a nu mai folosi atâtea pesticide sau alte substanțe, ci vor spune am o problemă, va trebui să găsesc altă soluție și deci mă interesează inovarea ca o soluție alternativă la problema pe care o am eu ca fermier. Și aceasta se potrivește foarte bine cu conceptul de agroecologie, care este relevant în contextul despre care vorbim. Există foarte multe definiții care circulă în dezbaterea actuală despre agroecologie. Se spune că e știința ecologiei și a sistemelor agriculturii, asta spune lumea academică, dar există și o perspectivă mai radicală, socială, care este reprezentată de către unele mișcări în agroecologie. În cadrul uh, acestor definiții există sisteme care sunt descrise ca fiind în parte agroecologice, permaculturi uh, sau altele, dar aș vrea să subliniez aici că eu um, am condus un grup uh, de utilizare eficientă a solurilor, un grup de lucru și am încercat să găsim soluții la unele din punctele pe care vi le prezint aici. Apoi se poate pune întrebarea cum putem să facem ca aceste idei să devină mai pregnante și să fie o parte integrantă a pacului planificat. În primul rând, există mult mai mult potențial în arhitectura verde și noile ecoscheme de a ne concentra pe sisteme agroecologice și sisteme în general planificate în această, în această direcție, gândindu-ne la bunul public. Deci nu e vorba aici de profitul privat. Din această perspectivă, cred că e foarte important ca toate capacitățile PAC să susțină serviciile de consultanță, serviciile de, uh, care redactează astfel de politici, pentru că trebuie să mergem cât mai mult în direcția agroecologiei. Vedeți aici această publicație, eu am niște um, am câteva exemplare aici, puteți să le luați dacă doriți, dar este, o găsiți și online. O altă idee importantă în domeniul acesta este cercetarea. Programele cadru ale Uniunii Europene au fost foarte importante pentru ca cercetarea să se întâmple în general. Programul TP Organics s-a concentrat pe exact ideile acestea agroecologice. Mai multe idei au făcut parte din discuțiile pe inovare și pe parteneriate de inovare, însă mai există și programe naționale care au meritat uh, subliniere și o atenție deosebită. De exemplu, Asociația Națională de, Co- de Cercetare pentru Cultivarea și Protejarea Plantelor Altfel este un exemplu foarte bun în care se schimbă conceptele de bază în mod dramatic. De exemplu, pentru acest program de cercetare din Franța, ei au plecat de la ideea că nu mai există pesticide. Ce am face diferit dacă n-am mai avea deloc pesticide la îndemână? Iar programul, care a valorat 30 de milioane de euro, s-a concentrat pe anumite concepte foarte interesante, tocmai care pleacă de la această premiză. Al doilea program pe care îl uh, cunosc este programul federal pentru agricultura ecologică din Germania, este un program care se concentrează tocmai pe soluții ecologice la problemele pe care le raportează agricultorii cel mai des. În cadrul acestor inovări, aș vrea să subliniez că există și oportunități de cooperare prin Euronet în domeniul agroagriculturii. Există, deci, la nivel național șanse de programe de parteneriat. Programele Uniunii Europene de cercetare au fost de asemenea foarte importante pentru unele țări. Diversificarea culturilor a fost unul din exemplele la care eu cred că foarte multe din soluțiile găsite până acum au putut fi subliniate. Din păcate, țara mea, din care provin Marea Britanie, a fost una dintre țările în care existau fonduri foarte puține pentru abordarea ecologică și unde ne-am bazat foarte mult pe programele Uniunii Europene, adică pe programele de cercetare finanțate de Uniunea Europeană și cred că e foarte important să permitem continuarea lor. Apoi mai există și abordări multiactori. Dar uh, aici aș vrea să subliniez și EIP Agri. Cred că au existat peste 900 de grupuri în cadrul acestui program, foarte de succes. E vorba de o politică care a fost adoptată în anumite țări mai bine decât în altele, dar a fost preluată foarte entuziast de către cei care caută alternative ecologice și de către grupii, grupurile de fermieri. Cam 30% uh, dintre fermieri sunt uh, fermieri ecologici, mai există însă și alte tipuri, IPM și proiecte de agro, eco agricultură, toate acestea care pot fi integrate într-un astfel de program. Au existat și focus grupuri foarte importante, de exemplu, cel care se ocupa de carbon, dar mai există și altele și susținerea pentru abordările multiactori e în continuare prioritară. Există multe oportunități prin care cercetarea în domeniul agriculturii poate fi cuplată cu uh, cercetarea uh, științifică și unde se pot găsi soluții foarte interesante și aș vrea să se mențină acest, uh, dacă se poate, această abordare și în contextul celor doi piloni. Aș vrea să mai subliniez în final faptul că inovarea este un proces și nu un produs că trebuie să susținem tot procesul, că avem nevoie de o inovare ecologică în centrul noii abordări, care este complementară cu inovarea tehnologică și nu este deloc um, nu se exclude cu ele. Eu sunt foarte bucuros să continui să-mi folosesc laptopul și nu, în niciun caz nu vrem să eliminăm aceste inovări, dar trebuie să fie o parte această inovare din programele europene pe viitor și cred că e foarte important că ideea inovării care susține bunul public în arhitectura domeniului să rămână una de prioritate. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu foarte mult uh, tuturor pentru cele două prezentări și aș vrea să-i dau cuvântul acum comisiei. Doamna Roznau de la comisie, vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, e o plăcere pentru mine să fiu aici și să aud ce au zis experții în acest domeniu. Pentru noi e clar că cunoașterea și inovarea sunt cheie pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față la provocările de azi și de mâine, iar uh, Cred că Pactul Ecologic European uh, ține cont de aceste provocări, pentru că astfel se pot găsi soluții pentru comunitățile rurale, pentru um, lucrători în domeniul silviculturii, dar și pentru agricultori uh, acum și pe viitor. Exemplele pe care tocmai le-am văzut merg exact în această direcție. Soluțiile inovatoare sunt absolut necesare pentru că avem provocări foarte urgente care trebuie să fie întoarse cât mai repede în oportunități pentru uh, fermieri și pentru silvicultori. Iar tema cea mai importantă pe care tocmai a menționat-o Nick, este că dacă vrem un impact mai rapid, dar și cu durată la astfel de soluții, trebuie ca ele să fie construite împreună de către oameni. Deci nu să vorbim despre fermieri și despre silvicultori, ci cu ei, pentru ca să știm exact care sunt nevoile inovatoare ale viitorului și unde trebuie să programăm, de exemplu, orizontul mai bine. Cum putem să ne asigurăm că ceea ce facem este cu adevărat eficient și util la fața locului. Una din probleme este că avem deja foarte multe cunoștințe, am avut 9 programe cadru care uh, sunt disponibile, dar nu se știe exact câte au rămas pe raft și câte sunt folosite cu adevărat uh, la sol. Deci comunitatea agricultorilor trebuie să își asume aceste noi inovări, aceste noi forme de colaborare posibile și noi am observat în ultima perioadă că cel mai eficient mod de a reuși este să-i punem pe fermieri în centrul inovării prin implicarea lor în cooperare uh, pentru a aplica soluțiile la fața locului. Și de aceea am inventat IAP Agri, este vorba de o nouă abordare care a fost lansată acum 10 ani și care uh, în ultima perioadă a fost uh, destul de bună. La început a funcționat destul de greu pentru că e destul de atipică pentru ce facem noi ca măsuri în domeniul dezvoltării rurale, dar e vorba de apropierea cercetătorilor de agricultori. Cercetătorii de obicei sunt interesați de publicații și agricultorii nu vor să iasă de pe câmp pentru că nu au nimic de câștigat în afară. Dar acum, tocmai am început cu o măsură pe bază voluntară, IAP Agri, în 2014, în care am încercat să acoperim toate statele membre în afară de Luxemburg și am avut cam 100 de programe de dezvoltare rurală care ne-au arătat că această metodă de punere în comună a celor două categorii, fermieri, uh, cercetători, dar și educație, actori din educație, administrație publică, ONG-uri, punerea lor împreună în grupuri, așa zis, operaționale, au dus la rezultate concrete, directe, care sunt aplicabile din punct de vedere al tehnologiei, dar și al practicilor inovatoare la fața locului. Deci ceva care chiar se folosește concret. Este obligația noastră să punem fermierul în centrul atenției în toate grupurile operaționale și în foarte multe state membre agricultorii și silvicultorii trebuie să participe la aceste programe. Cifra care s-a menționat a fost de 1500 de grupuri operaționale care există acum la fața locului, dar noi țintim la 3000 la sfârșitul perioadei, deci tendința să se dubleze pentru ca banii să fie din ce în ce mai mulți și pentru ei. E o veste bună. Ce mai pot să vă spun ca veste bună este că de obicei rezultatele care se obțin merg dincolo de proiectele ca atare, ci ajută pe agricultori și pe silvicultori să își creeze o rețea cu alți agricultori cu care pot testa și demonstra rezultatele proiectului pe viitor. Deci fiecare din acest proces, de fapt, are ca țintă o comunitate de 100-150 de utilizatori care chiar folosesc proiectul, dincolo de proiectul ca atare la care nu participă chiar atâți și aceasta e foarte important și ca impact și ca sustenabilitate. La nivelul Uniunii Europene, rețeaua IAP este esențială pentru ca să putem pune împreună deci toate ideile iar când am avut problema cu Xylella fastidioza în Italia, am aplicat această idee unde am putea, de exemplu, să folosim tot know-how-ul de acolo pentru ca să, să rezolvăm problema în Germania pe care avem acum la uh, vi, la vița de vie. După 2020, grupurile operaționale vor continua să fie un instrument cheie pentru a obține obiectivele orizontale pentru noul PAC modernizarea sectorului agricol prin uh, stimularea digitalizării, inovării și cercetării. Deci, dincolo de finanțarea proiectelor pe inovare, mai sunt și mai alte multe lucruri de făcut. Trebuie să îmbunătățim schimburile, trebuie să stimulăm proiectele de colaborare pentru ca fermierii să se întâlnească și să creaze, creeze lucrurile împreună. Mă bucur foarte mult că am auzit de ACHIS, adică de sisteme de uh, inovare în domeniul agriculturii, în care vom încerca în cadrul CAP, PAC să avem un sistem de consultare. Avem nevoie de o formare, desigur, pentru cei care vor da consultanța, dar trebuie să și diseminăm toate aceste practici și avem nevoie de mai multe rezultate din partea orizontului uh, Europa care să se aplice la fața locului. Eu cred, deci, în concluzie că este important să spunem că prin abordarea pe care am implementat-o și vom implementa-o mai departe, vom avea o bază de cunoștințe foarte largă cu care vom face față la diferitele provocări din sectorul agricol și din sectorul forestier. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele, mult tuturor celor trei vorbitori. Și acum aș zice să deschidem prima rundă de întrebări și răspunsuri. Un minut 30 pot să vă dau fiecăruia pentru întrebări. Eu zic că e suficient, doamna Madler, în primul rând. Vielen Dank. Ich freue mich. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că toți vorbitorii au spus până acum că este bine să vorbim cu agricultorii și să încercăm să găsim soluții împreună cu ei și nu să vorbim despre ei sau împotriva lor. Doamna Țiforu, ați spus uh, pe baza experienței dumneavoastră practice tot ceea ce se poate face în domeniul agriculturii de precizie. Care e situația cu finanțarea? de ce aveți nevoie pentru ca să mergeți mai departe pe această cale, dar într-un mod mai extins? Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare vreau să o adresez domnului Lamkin. Ați vorbit mult despre agricultura ecologică. Eu însă n-am putut să extrag ceva concret din ceea ce a spus dumneavoastră. Ați putea să ne dați un exemplu concret care aduce cu adevărat o valoare adăugată pentru agricultori? Și o întrebare către comisie. În Germania vorbim foarte mult despre așa numita biotehnologie galbenă. A ajuns deja acest concept la Comisia Europeană? E vorba aici de proprietăți ale insectelor care sunt folosite pentru a combate insecte. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Iar acum doamna Tomașici. Thank you very much, uh, <clears throat> Mr. President. My... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru comisie. PAC ar trebui să-și facă o contribuție semnificativă punând uh, fermierii în centrul procesului de inovație. Uh, lanțurile scurte de distribuție îmbunătățesc situația economică a fermierilor și îmbunătățesc agricultura durabilă. Puteți să ne informați în legătură cu uh, proiectele concrete care pun, aspect, pun accentul pe gestiunea lanțurilor scurte de producție? Vă mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> mulțumesc pentru cele două prezentări care sunt uh, excelente, însă am câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez. Uh, doamna Triforu, am înțeles și este ce a spus dumneavoastră și este uh, pentru un fermier fenomenal cu ce ofertă veniți dumneavoastră. Da? Să știe când să irige, cât să fertilizeze, când să intervină, unde să intervină. Vreau să vă întreb însă un lucru. Căror fermier este, le sunt accesibile aceste informații? Pentru că am avut întâlniri cu fermieri în România și nu cu puțini și nu dintre cei mici, fermieri mari. Și m-am întrebat, domnule, cum, cum am eu acces la aceste tehnologii până la urmă? Cum transferăm noi aceste cercetări pe care dumneavoastră le faceți în fenomene de masă? Pentru că înțeleg, se fac cercetări la o fermă, două, trei. Nu asta mă interesează. Mă interesează cum devine această tehnologie pe care dumneavoastră ați prezentat-o astăzi accesibilă tuturor fermierilor din Uniunea Europeană. Despre asta vorbim până la urmă. Dacă vrem să vorbim în termen de eficiență a banilor investiți în cercetare. Altfel, cum rămâne cu niște publicații foarte frumos uh, făcute undeva pe niște rafturi, dar în teren nu am să regăsesc absolut nimic. Pe mine asta mă interesează. Când regăsesc în teren ceea ce dumneavoastră a spus astăzi în uh, această ședință. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Aieva. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, oaspeților noștri pentru prezentările lor foarte interesante. Am două întrebări. Prima, pentru doamna Țiforu. M-a impresionat foarte mult uh, ceea ce ați făcut și ceea ce faceți în momentul actual. Munca dumneavoastră pune accentul pe producători, însă ați putea să aveți și informații pentru uh, factorii de decizie, cum puteți să-i abordați pentru a facilita accesul. Uh, doua întrebare pentru domnul Lampkin. Ce părere aveți în legătură cu așa zisă nototehnologie care se referă la soluri uh, ce părere aveți în legătură cu această tehnologie în uh, contextul Pactului Ecologic European? Domnul Hoisling, mulțumesc. Mi se pare foarte interesant pentru că ne-ați vorbit despre conceptul inovare, dar în alt context fiecare. Mi se pare foarte interesant pentru că l-ați plasat ca proces și nu ca produs. Însă, în afară e văzut de multe ori altfel. A existat un raport într-un ziar mare german în care agricultura modernă era văzută ca drone care se plimbau peste câmp, calculatoare se ocupau de buruieni și deloc nu era vorba de agricultori și nici nu era în poză. Mulți când vorbesc de inovare se gândesc la tehnica care vine peste noi. Cred că ați auzit și ați spus foarte bine, e vorba de transmiterea cunoștințelor ceea ce se poate face cu adevărat cu transmiterea corectă a informațiilor. Asta este într-adevăr inovarea. Și poate că tocmai ideea că un fermier transmite altui fermier o informație importantă, se creează o rețea, asta e ce contează. Ați menționat programul federal al guvernului german în care e vorba de concepte alternative. E vorba de 30 de milioane pentru Republica Federală Germania, nu este o sumă mare dincolo de o pe lângă un buget de 5 miliarde de plăți directe. Trebuie să investăm, stim, deci mai mult în astfel de proiecte. Și dumneavoastră, doamnă Țiporu, Țiforu, ați spus că 60% din pesticide pot fi economisite. De unde s-au economisit acestea? Adică nu s-au folosit? Din cauza unei consultanțe mai bune, un mai bun, un mai bun inventar la început sau cât de la sută din această economie venea de la tehnică? Mulțumesc! Domnul Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și celor doi invitați. O, un aspect de fond în chestiunea cunoașterii și inovării este pasionantă, însă Înainte de acest lucru, trebuie să ne întrebăm în serviciul cui este această inovație. Pentru că întotdeauna trebuie să apară o cauză. Și aici eh, definiția dumneavoastră, domnule Lampkin, este că inovația este un proces. Însă aici sunt mize foarte multe. Eh, nu putem să renunțăm la obiectivele noastre Comisia la nivel european poate să stabilească obiective și mize, de exemplu, să avem zero emisii până în 2050, de exemplu. Cum putem aplica acest lucru la nivelul agriculturii? Cum afectează productivitatea? cum uh, scade venitul pe hectar și așa mai departe. Sunt o serie de factori de care trebuie să ținem cont și care trebuie introduși în această ecuație. Nu trebuie neapărat să ne îndreptăm orbește către un obiectiv, uitând de celelalte obiective. Toate trebuie să fie integrate în această ecuație. Doamnă Țiforu, pentru dumneavoastră, cine este proprietarul datelor în proiectele pe care le-ați prezentat dumneavoastră? Vă mulțumesc, uh, domnul Rusen. Dacă vreau, voorzitter, în dat ook aan de panelei. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările lor foarte clare. Eu consider că trebuie să investim în agricultura inteligentă. Este extrem, extrem de important. Doamna Țiforu ne-a arătat că există beneficii majore Uh, se utilizează mai puțină apă, îngrășămintele au o productivitate mai mare, este viitorul agriculturii, de fapt. Cum ne putem asigura că fermierii vor fi cei care vor beneficia de aceste uh, inovații? Cum putem să le explicăm acest lucru fermierilor? Eu deseori aud de la fermieri că doresc să inoveze, dar se lovesc de tot felul de obstacole, reguli restrictive, vor să folosească mai inteligent uh, gunoiul de graj, de exemplu, dar nu este voie sub uh, regulamentele actuale. Nu cumva ar trebui să le dăm fermierilor o marjă de manevră puțin mai mare să um, nu cumva trebuie să avem o abordare puțin mai experimentală pentru ca fermierii să poată să încerce noi tehnici. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Tolore. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-am ascultat. Am trei întrebări. Prima, inovarea nu este un lucru uh, pe care îl descoperim de, de pe o zi pe alta. Aici vorbim de fermieri care sunt un număr foarte mare în Europa, avem o, și o miză climatică, trebuie să răspundem la obiectivele pactului ecologic. În același timp, considerați că uh, agricultorii europeni au o situație economică și de vârstă suficientă pentru a-și putea asuma toate aceste proiecte de asemenea, pentru noi, în agricultura de astăzi, vedem că societatea cere anumite lucruri în legătură cu calitatea alimentelor, în legătură cu mediul. Vom avea scheme agricole uh, dezvoltate de agricultori sau va trebui să lucrăm pe un o abordare mai globală, să includem și ONG-urile, și agricultorii, și uh, cercetătorii. Uh, care este definiția pe care o dați dumneavoastră a agriculturii durabile, până la urmă? mulțumesc, s-au întrebat întrebările. Dacă nu mai dorește și altcineva să intervină, se pare că nu atunci voi da din nou cuvântul câte trei minute paneliștilor noștri. Începem cu doamna Țiforu. Thank you. I will try to be brief and uh, uh reply to Mulțumesc. Voi încerca să fiu uh, succintă să răspund la aceste întrebări. Finanțarea. Bineînțeles, finanțarea este o dimensiune fundamentală și încep cu aspectele uh, foarte fundamentale, PAC. Suntem destul de nemulțumiți cu propunerea, ultima propunere, cu ultimele evoluții. Nu prea vedem cum putem înainta cu o reducere atât de semnificativă a fondurilor PAC, în special pe pilonul 2. Am menționat deja măsurile pe care le considerăm relevante. Uh, fondurile pentru infrastructură, acestea sunt bazate pe o entitate centrală care îngrijește infrastructura. Avem nevoie de asemenea investiții și am considerat că poate, acestea ar putea să vină din uh, planul uh, ecologic european. Domnul Buda, cum pot fermierii să aibă acces la aceste tehnologii? În ceea ce primești, privește aducere cercetării către fermieri, din scurta mea experiență cu comunicarea cu fermierii, cel mai eficient mod și ar trebui, ar trebui să ne gândim la instrumente în acest sens, cu IPA, cu Erasmus Plus, ar putea fi schimburile între fermieri. Fermierii trebuie să vadă cu proprii ochi, trebuie să aibă contacte cu alți fermieri care deja au adoptat aceste soluții. Asemenea scheme trebuie să fie încurajate. Doamnă Cireva, Cireva contactul cu de, factorii de decizii face parte din munca noastră și noi suntem la Bruxelles, suntem membri în Copa Cogeca, în Farm Europe, deci lucrăm mult și cu factorii de decizie și cu dumneavoastră pentru a susține această agendă în direcția pe care am menționat-o și anume o dezvoltare echilibrată și durabilă pentru uh, agricultura europeană. Domnul Hoisler, reducerea pesticidelor am avea nevoie de mult timp pentru a vă explica, dar în mare noi folosim datele pe care le folosim din cele patru surse diferite. V-am prezentat uh, filozofia acestui model. Aceste date sunt analizate pe baza modelelor de cultivare și acest lucru ne permite să-i spunem fermierului exact cât de mult uh, îngrășământ trebuie să aplice. Este foarte simplu. Astfel nu se aplică îngrășământ uh, în exces. Domnul Andriu, chestiunea datelor, nu am menționat acest lucru în prezentarea mea, este semnificativă și cred că în câteva zile vom avea o comunicare din partea Comisiei în legătură cu strategia europeană a datelor. Ce facem cu fermierii noștri este că folosim codul de conduită în legătură cu utilizarea datelor în legătură cu rezultatul muncii noastre la Copacogecă împreună cu alte asociații europene. Dar am și câteva sugestii pentru viitor. Trebuie să ne gândim la felul în care fermierii pot să meargă dincolo de proprietatea datelor și să dispune de valoare prin în, întregul lanț al datelor, prin servicii. Aceasta este nu doar proprietatea datelor, ci și valoare pe toată durata lanțului de, de parcurs a datelor. Domnul Lemkin. Voi încerca și eu, eu să-mi grupez în, răspunsurile pe punctele mai generale și după aceea pe chestiunile mai uh, detaliate. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce rost are inovarea în agricultură, care este obiectivul să permită fermierilor să lucreze mai bine, să fie creativi și să-și găsească propriile soluții și după aceea să furnizeze serviciile pe care le doresc consumatorii în care își uh, cumpără alimentele și pe care le dorește societatea în ceea ce privește bunul public sau să permitem companiilor să vândă produse fermierilor și atunci beneficiul ajunge la companii și nu la consumatorii care cumpără produse. Această întrebare este una foarte importantă. Trebuie să ne gândim la situațiile în care, prin cunoaștere, creăm capacitatea ca fermierii să fie creativi și să-și găsească propriile soluții. În anumite cazuri mă îngrijorează câteva dintre soluțiile digitale, pentru că este ca un fel de conductă de informații și fermierilor li se spune deja care este răspunsul, uh, fără ca ei să poată să, lua propriile, să ia propriile decizii. Însă putem să mai dezbatem acest lucru mă gândesc că dacă vrem ca fermierii să fie inovatori și să ajungă la limitele reglementării, acest, dacă nu există un efect nociv, s-ar putea uh, avea în vedere acest lucru. Cu uh, agricultura organică există o, un regulament foarte puternic, însă acest regulament trebuie și el să evolueze, să găsească soluții. Uh, Uh, deci și fermierii ar trebui să exploateze limitele acestui regulament. S-a pus și o întrebare în legătură cu schemele dezvoltate de fermieri. Multe dintre schemele agroecologice, uh, permacultură, agri- silvicultură, agricultură de conservare, au fermieri care sunt implicați în dezvoltarea acestor inițiative. Deci ilustrează felul în care fermierii pot fi implicați în acest proces. Îmi cer scuze, am sărit peste o notiță. Acestea sunt perspective generale importante. Revenind la exemplele concrete, iau două exemple. Am menționat uh, câteva exemple în prezentarea mea. De exemplu, fiecare kilogram de azot sintetic este răspunzător uh, pentru 10 kg de CO2 dacă un fermier uh, folosește 100 de kilograme de azot uh, pe hectar, asta înseamnă o tonă de emisii de CO2 pe an. Foarte important în contextul emisiilor. Dacă ne avem o abordare eficientă cu o reducere de 10%, diferența nu este majoră. Dacă avem o abordare mai radicală, să înlocuim uh, azotul cu uh, material fibros din plante, legume, de, leguminoase, atunci uh, luc, lucrurile se schimbă radical. Celălalt exemplu în legătură cu tehnologiile no-till, no-till, adică uh, se cercetare, cercetează mult uh, în acest sens, dar se folosește și pesticidul Roundup în, în împreună cu aceste tehnologii, însă chiar și în acele zone care nu folosesc erbicide există un uh, interes major în găsirea soluții de arat care să nu fie atât de um, dăunătoare ca și aratul tradițional. Există o necesitate de diversitate și în tehnicile de arat dacă vrem să avem o abordare ecologică și această diversitate trebuie să facă parte din acest proces. Îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Mulțumesc și acum la final încă o dată îi dau cuvântul doamnei Rozenau. Cred că este foarte important și important să avem un acord fundamental că fermierii și silvicultorii sunt în centrul preocupărilor noastre și ceea ce văd din experiența celor 10 ani de lucru în acest domeniu, fermierii își asumă aceste decizii și soluțiile experimentale care vin de la fermieri sunt din ce în ce mai mult în centrul inovațiilor noastre. Ce încercăm noi să facem și ce construim noi pentru viitor în orizont Europa cu toate aspectele din AIP, după cum am menționat, dar și mm, în laboratoare pe teren unde cercetătorii trăiesc împreună cu fermierii încercând să găsească o soluție pentru un proiect. De ce datele de, de la, care, vine de la un, da, care vin de la un senzor nu se potrivesc într-un altul, care este îngrășământul cel mai potrivit. Facem acest lucru uh, în mod curent, dar trebuie să fim precauți. Întotdeauna vorbim despre prăpastia digitală, însă ar putea să existe și o prăpastie a inovației. Nu toată lumea este în același uh, în aceeași poziție, avem o poziție, avem și o comunitate cu consilieri imparțiali care sunt formați uh, care uh, pot să consilieze în legătură cu aceste aspecte. Și mă bucură să aud că considerați că ar trebui să fie o finanțare suficientă pentru aceste proiecte. Am avut o întrebare în legătură cu lanțurile scurte de uh, furnizare de alimente nu prea avem timp, dar în jur de 15% din uh, grupurile operaționale lucrează pe uh, lanț scurt de uh, producție, um, uh, cu aspecte de la aplicații până la descoperirea de noi piețe, unde trebuie să meargă un fermier pentru a-și vinde produsele, uh, cercetări sociale, cercetări economice asociate. Uh, deci uh, sunt multe aspecte uh, în care se poate vedea foarte clar care este rezultatul concret și există programe operaționale care pun accentul exact pe acest lanț scurt de producție. Rămân în limita de 3 minute în legătură cu biotehnologiile și în legătură cu utilizarea caracteristicilor insectelor. Am avut două proiecte uh, Orizont 2020, avem două proiecte în curs care lucrează pe aceste aspecte, însă nu este singurul lucru. Orice investiție în biocide, în um, resurse genetice pentru plante care pot să, care pot să ajute deja la nivelul plantei, există o rază de opțiuni uh, pe care fermierii pot să le utilizeze. Pentru că uh, cercetarea fundamentală și cea aplicată sunt un lucru, dar după aceea trebuie să dezvoltăm tehnologiile care sunt uh, aplicabile pe teren. Și aici trebuie să um, punem împreună PAC și politica de cercetare. Vă mulțumesc. Se încheie acum prima secțiune. Mulțumesc uh, doamnei Țiforu, domnului Lampkin și doamne, doamnei Rosenau. Trecem la secțiunea a doua, cadrul de cercetare, programul cadru de cercetare Orizont Europa, noi evoluții uh, prin uh, propunerea președinției croate sau a domnului Charles Michel. Va trebui să mai așteptăm să vedem ce se va întâmpla joi, dacă într-adevăr vom avea o comunicare în acest sens. Trecem uh, direct la această secțiune cu domnul Hendrik Ciup, uh, director de cercetare și inovare la SES Have în Belgia. 10 minute aveți la dispoziție. Să fie cum Stimate domnule Lin, stimați membri ai Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, mulțumesc că, uh, că m-ați invitat. Eu sunt director pentru cercetare și dezvoltare și de aceea am venit. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru șansa de a vă vorbi și a vă per- prezenta perspectiva mea și perspectiva companiei pe care o reprezint privind uh, provocările în cercetare uh, și viitorul cercetării și inovării în agricultură. Un uh, slide despre compania pentru care lucrez. Este o companie medie cu 620 de angajați în toată lumea, sediul aici în Belgia și activ uh, în peste 50 de țări. Piața semințelor de sfeclă de zahăr de astăzi este una foarte competitivă și bazată pe cercetare. De ce? Pentru că uh, și cele mai mici îmbunătățiri în varietăți sunt uh, preluate foarte rapid. De aceea, uh, uh, acest, acest sector este, se bazează foarte mult pe cercetare și peste 30% din uh, personalul nostru lucrează în cercetare și 15% din cifra de afaceri este reinvestită în cercetare și dezvoltare. De asemenea, aceste cheltuieli au crescut cu peste 40% în ultimii 10 ani. Asta ca să facem față concurenței puternice cu care ne confruntăm. Să facem un pas înapoi pentru a vedea ce s-a uh, reușit în domeniul ameliorării plantelor. Eu sunt aici în calitate de cercetător, în primul rând. Sfecla de zahăr a fost uh, domesticată, ca să zic, domesticită, ca să zic așa, destul de târziu, spre deosebire de alte uh, culturi S-a folosit ameliorarea predictivă și uh, în viitor sperăm și uh, ameliorarea de precizie. S-au făcut pași semnificativi înainte pentru a crește uh, recoltele și a genera și pentru ca această creștere să fie totodată durabilă. Ce s-a întâmplat în ultimii 10-12 ani uh, a fost că ameliorarea plantelor devine tot mai complexă. Și de ce? Pentru că tehnologia devine mai complexă, expertiza necesară pentru gestionarea acestei tehnologii devine și ea mai complexă și, evident, resursele și echipamentele se complică și ele. De aceea, costurile noastre de cercetare au crescut, evident. Uh, costul mediu de dezvoltare a varietăților a crescut cu aproape 40%, doar ca să ținem uh, ritmul cu cererile care vin din partea pieții. Pe de altă parte, și aici suntem victima propriului uh, succes, uh, uh, cifra de afaceri în ceea ce privește varietățile, care se referă la ceea ce rămâne pe piață, ca fiind solicitat de clienții noștri, rămâne, a, s-a redus la jumătate, 3-4 ani, după care apare o nouă varietate care este mai bună. Apoi, și acesta este un punct foarte important, contextul socioeconomic de astăzi mai ales în ceea ce privește reducerea pesticidelor și a um, inputurilor în general, a dus la o cerere mai puternică din partea fermierilor pentru varietăți mai robuste, mai rezistente la dăunători și la boli această creștere a crescut și mai mult cu schimbările climatice, pentru că odată cu încălzirea climei uh, crește și numărul de boli și schimbările climatice în sine, dacă ne uităm la tensiunea uh, uh, pe care o presupune căldura sau seceta, pune, îngreunează și mai mult um, sarcina noastră. Acesta este un punct foarte important și fermierii așteaptă toate aceste lucruri ieri deja. Ne întreabă când aveți asta, când o aveți pe cealaltă. Deci, practic, rămânem în urmă și toate acestea presupun costuri de cercetare pentru noi. Atunci, cum putem răspunde acestor provocări? Pe de o parte, păstrăm uh, agricultura și creșterea, cultivarea sfeclei de zahăr competitiv, uh, durabilă, dar și competitivă cel puțin la nivel european. Vedeți, uh, ameliorarea plantelor, și aici am un exemplu pentru uh, sfecla de zahăr, a dus la o creștere semnificativă în ultimii 60 de ani și asta nu doar datorită ameliorării uh, plantelor, ci și practicilor economice și așa mai departe. Și ne așteptăm mai ales la sfecla de zahăr ca această uh, tendință să crească. Pe de altă parte, lucrăm și la durabilitate. Uh, Vedeți uh, aici uh, una din principalele boli uh, cu care se confruntă sfecla de zahăr, um, care a fost eliminată pentru că nu se mai cresc varietățile sensibile la această boală. Și atunci se folosesc mai mult mai, mult mai puține substanțe chimice. Deci, încă o dată, aceste provocări uh, uh, au nevoie de cercetare și inovare pentru a putea răspunde la ele și asta, acesta este motorul uh, ceea ce facem noi. Dacă ne uităm la dezvoltarea de varietăți, crescătorii privesc pe o perioadă de 10 ani, de la prima idee la um, prezentarea la, uh, publică a unei varietăți. Și, practic, presiunea este să știm de ce va avea nevoie fermierul uh, peste 10 ani. Uh, este dificil, încercăm să facem uh, cât de bine putem, dar acest interval este foarte important pentru noi și încercăm să vedem ce, ce își dorește fermierul. Schimbările sunt atât de rapide astăzi încât facem eforturi să ținem pasul și, practic, uh, cercetarea este prea lentă pentru nevoile prezente. Avem nevoie și de acces la diversitatea genetică, un element foarte important. Acesta a fost reglementat s-au pus într-un cadru foarte bun uh, de partajare a accesului și beneficiilor în cadrul uh, protocolului uh, de la Nagoya. Nagoya. Este o povară administrativă, dar e ceva cu care putem lucra și e bun acest acces. Cel mai important uh, la ameliorarea plantelor trebuie să detectăm, să validăm și să exploatăm diversitatea genetică. Și asta mai întâi uh, folosind uh, abordarea preameliorare cu varietăți sălbatice, dar și folosind inovarea în ameliorarea plantei ameliorare de precizie sau așa, numitul, așa numită procedură NBT. este necesară și reducerea caracteristicilor uh, um, care se transformă pe o perioadă mai lungă, șapte ani în loc de zece ani, să spunem. Aici vedeți care e, cât de mare este diversitatea care există. Este o diversitate naturală pe care noi încercăm să o exploatăm. Asta este treaba noastră de zi cu zi. Ne uităm la varietățile acestea diferite, unele sunt comestibile, altele sunt deja uh, culturi, le analizăm pe toate pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm. Și în ultimul meu slide aș dori să vă prezint o scurtă perspectivă a elementelor pe care le considerăm noi importante în uh, viitorul cercetării în Uniunea Europeană. În primul rând, monitorizarea dăunătorilor se face deja, dar credem că poate ajunge la un alt nivel. V-am explicat că reducerea aportului de chimicale uh, duce la creșterea um, dăunătorilor și a bolilor care afectează plantele, uh, Um, încurajate și de schimbările climatice și atunci uh, trebuie să înțelegem ce se poate întâmpla în viitor și de aceea monitorizarea dăunătorilor este foarte importantă. Vorbitorul următor va vorbi despre știința solului um, înțelegerea microorganismelor, a microbiomului solului e ceva ce se exploatează deja, dar din câte înțeleg nu suficient. Prin urmare avem nevoie de mai multe lucruri. De asemenea, strategiile pentru controlul burienilor sunt foarte importante pentru noi. Avem nevoie de strategii alternative atunci când uh, pierdem uh, toate aceste tipuri uh, de semințe. Și pentru asta trebuie să lucrăm cu companii care își pot transforma semințele, pentru că inovația, inovarea se poate întâmpla în multe direcții. Deci controlul burienilor este foarte important pentru că ele ocupă suprafețe mari în cadrul acestor culturi. Am vorbit deja despre crearea și exploatarea diversității genetice și am auzit câte ceva și despre știința datelor. Se face foarte mult în acest sens, însă conectarea și exploatarea datelor uh, într-un mod corect este foarte importantă pentru viitor. În sfârșit, ajung la educație. Educația pentru fermieri, în primul rând, și am auzit multe despre asta, cred că se pot face pași majori aici, dar și educație în anumite uh, domenii ale științei, cum ar fi ameliorarea plantelor, de pildă. Avem nevoie de experți și de agronomi în lanțul valoric. E foarte dificil să găsești experți buni în ameliorarea plantelor. Iar când vorbesc despre educație, mă refer și la educarea societății, să zicem pentru că vedem o decuplare gravă între agricultură, ceea ce facem noi și ceea ce crede societatea. Și cred că sunteți de acord cu mine că trebuie să lucrăm la acest lucru, astfel încât agricultura să fie mai tangibilă pentru toată lumea și să putem discuta pe această temă. Prin urmare, sunt multe de făcut. Dar eu mă opresc aici, vă mulțumesc frumos pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Am. Um, Mulțumesc și o să trecem direct mai departe către Niels Borchardt, care este cercetător în uh, resurs, la Institutul pentru Resurse Naționale. Aveți 10 minute. Vă rog. Many thanks. I will just start and uh, talk about some topics, mainly soil-related issues, plant-related. Voi vorbi despre mai multe aspecte care țin cu plantele, au legătură cu plantele și care au uh, o interacțiune până la urmă cu viața umană. Când vorbim de sol, am încercat să vedem câte informații avem din cercetarea din următoarele, ultimele decenii, dar chiar uh, secole în ceea ce privește agroecologia, în ceea ce privește solurile, dar o mare parte din aceste informații sunt uh, ascunse în uh, cercetare științifică. Avem un program uh, european însă care se numește Managementul Sustenabil al Solurilor Agricole, iar acesta are ca scop uh, ca împreună informația să fie transmisă, transpusă în ceva care se poate trans, după aceea folosi de către politicieni și de către agricultori. Și, într-un fel, aceasta se numește știința aplicată. O altă studiu, alt studiu este în curs, uh, tot pe tema solului în agricultură și tocmai am început să înțelegem mai bine, de fapt, microbiomul solului. Fiecare din aceste bule vă dă o informație despre, informație despre ce am obținut deja ca informații în ecosistemele marine, în apa uh, potabilă, în corpul uman, în natură, microbi, dar de fapt avem câteva mici bule în care avem pentru prima dată câteva informații despre sol din perspectiva microbiomului și multe din acestea sunt interconectate. Vedeți foarte bine aici cum se vede că sunt uh, în stânga jos practic uh, legate, unde am avut mai multe informații, de exemplu, în um, ultimele studii despre sol, dar există în continuare foarte multe lacune în domeniul uh, cunoștințelor despre sol și e nevoie de mai multe uh, Uh, studii pentru a vedea care sunt uh, interacțiunile între sol și microbiomi, pentru ca să se poată înțelege mai bine aceste legături și uh, legătura cu plantele, pentru a putea îmbunătăți performanța plantelor, pentru a îmbunătăți uh, cerințele nutrienți și pentru a folosi informațiile mai eficient. Un exemplu interesant a fost publicat de către Peter Zee și Als acum câteva zile chiar, uh, unde se spunea foarte clar că trebuie să existe o interacțiune între plantă și microbiomul solului, dar de fapt microbiomul în general care înseamnă că există o interacțiune între plante și microbiomul din și pe, de pe plantă, dar și fiziologia plantei care interacționează cu solurile. Deci microbiomul care trăiește în sol și solul ca atare. Și tocmai acum am început să încep, legem mai bine cum funcționează, cum putem să gestionăm aceste informații. Știm că sunt disponibile, știm că putem să um, folosim informațiile pe care le avem pentru îmbunătățirea nutrienților, de exemplu, dar trebuie să investim mai mult în cercetarea fundamentală pentru ca să ne uităm în detaliu ce se întâmplă pentru a dezvolta modele de afaceri și pentru a conceptualiza modelele acestea pentru fermieri. Cum se îmbunătățește un astfel, o astfel de practică ecologică se poate vedea exact urmărind această schemă. Dar vreau să vă dau câteva exemple din uh, rețeaua de cercetare care au fost inițiate anul trecut. E vorba de rețeaua de cercetare uh, arctică, a fost lansată de o universitate din Canada și de, univers- și de institutul meu de cercetare. E foarte important să vedem din acest studiu că s-a încercat evaluarea și estimarea uh, transformării zonelor agroecologice și zonelor arctice în următorii 100 uh, până la 200 de ani, ceea ce este o schimbare foarte mare care ne așteaptă, de fapt. Dacă ne uităm la Finlanda, vedem că zonele agroecologice se vor muta cam cu 800 de kilometri la nord, ceea ce e enorm. Nu avem însă instrumentele în momentul de față pentru a-i susține pe fermieri pentru ca să-și adapteze plantațiile, de exemplu să-și adapteze culturile pe care în momentul de față le administrează Uh, nu putem să-i ajutăm momentan nici la diversificare. Au existat încercări în orizontul 2020, dar trebuie să le dăm și fermierilor știința pe care o, pos- o posedăm în momentul de față pentru ca să poată să se adapteze la aceste schimbări. Vedeți linia roșie de pe imagine care vă arată câștigul potențial din zona care se creează la nord. Deci putem, pe de altă parte, să ne așteptăm ca și zone care sunt uh, momentan împădurite s-ar putea să devină agricole, pentru că se pierde carbon, se pierde um, biodiversitate, eroziunea solului joacă un rol important, deci există și partea cealaltă și o să vedem despre aceasta la ultimul slide pe care l-am pregătit mai multe. Pe de altă parte avem schimbările climatice care sunt reflectate clar de trecerea aceasta către nord a zonei agricole, e mult mai rapidă dacă se poate adapta în același timp. Avem, deci, 800 de kilometri către nord, o mișcare, dar și uh, 40 de kilometri, de exemplu, uh, de uh, mutare a zonei, a graniței pădurilor. Deci vedem că există o capacitate de adaptare în general, dar trebuie să ne adaptăm și noi la aceste schimbări. Am vorbit de genetici, am vorbit de genetic, am vorbit de plante, dar trebuie să vorbim de ecosisteme, de serviciile uh, oferite de ecosisteme. În momentul de față însă nu avem nicio măsură prin care să putem să evaluăm la proiecte câștigul în servicii de ecosisteme din transformarea ecosistemelor din ecosisteme tradiționale în ecosisteme sau ferme uh, agroecologice. Să mergem mai departe. Eu sunt convins, aici e alt subiect, dar are legătură și el cu producția plantelor, că putem să avem o agricultură fără pesticide. Săptămâna aceasta am avut o discuție cu un coleg din Suedia și am vorbit despre soluții bazate pe enzime, bazate pe ciuperci, de exemplu, soluții țintite pentru a gestiona uh, bolile plantelor. Nu numai o soluție chimică, ci o soluție, de exemplu, foarte uh, o soluție naturală, dar care țintește o anumită boală. Dacă ne uităm la preferințele alimentare în Europa, ele s-au schimbat foarte mult. s de exemplu, în uh, Marea Britanie a scăzut consumul în ultimii 10 ani de carne cu 40%, în Germania la fel, în alte țări europene de uh, vest la fel. Și oamenii au început să prefere alte lucruri, legume mai degrabă. Și aceasta ne ne, practic ne împinge în același timp în direcția uh, agriculturii ecologice. Pe de altă parte, vorbim despre intensificarea procedurilor agricole, despre extinderea suprafețelor agricole, dar în fiecare zi, de fapt, noi producem uh, mâncare în Europa pentru 250 de milioane de oameni. Deci chiar avem nevoie de atât de multe de alimente până la urmă. Și aici ultimul slide colorat, acest, uh, această rețea de cercetare de care vă vorbeam, am încercat să facem un studiu pentru ca să vedem dacă există politici în țările respective pe adaptare și educare, educație cu roz, um, autosuficiență cu galben, cu verde, um, agricultori uh, mai puțin, dar creșterea număr, um, um, cali, să spun, dimensiunii fermei uh, cu verde asta. După aceea cu albastru. Cum afectează schimbările climatice diferitele sectoare. Conversia solului cu albastru deschis și susținerea fermierilor, cum pot ei fi ajutați? Și aici are legătură de asemenea cu expansiunea și uh, care este cu MOV. Vedem însă o imagine foarte fragmentată. Nu toate țările au politici pe toate aceste probleme E nevoie deci de un schimb de informații, de informații pe aceste subiecte și împreună cu fermierii trebuie să încercăm să dezvoltăm ceva care până acum nu s-a mai făcut. Există un potențial enorm în domeniul inovării, care nu este folosită numai pentru un produs. După cum am zis, este și o abordare participativă împreună cu oamenii de știință, cu decidenții din politică și deci cu fermierii. Pe microbiom nu doar solul, ci și uh, Uh, microbiomul animalelor, al plantelor și până la urmă și al oamenilor și cum aceste microbi, uh, acești microbiom interacționează. Am vorbit despre uh, genetică, despre noi culturi, am vorbit și despre complexitate, despre genetică, desigur, la început, genetica plantelor, fermei, dar până la urmă și a interacțiunilor în acest domeniu. Interacțiunea dintre toate aceste elemente noi pe care trebuie să o înțelegem pentru ca să putem să ne adaptăm la ceea ce se întâmplă. Și aici și politica locală contează foarte mult. Politicianul local trebuie să știe ce are de făcut. E nevoie de mai multă cercetare pentru a adapta agricultura la o schimbare foarte rapidă pe care noi o vedem în țările nordice, dar și pentru a putea folosi agricultura și uh, solul pentru a stoca carbonul, pentru că aceasta este altă sarcină. Și pe de altă parte, după cum ziceam, preferințele alimentare s-au schimbat, deci se schimbă și practicile agricole, se cultivă alte plante și trebuie să reducem risipa de alimente. Justificări suficiente, aș spune eu, pentru ca să schimbăm ceva, pentru a investi în uh, sisteme sustenabile și reziliente în domeniul uh, producției de alimente, pentru că acesta este viitorul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste două prezentări, iar acum vreau să-i dau comisiei cuvântul în acest moment. O să dau uh, comisiei de la Direcția Generală Cercetare, domnului Hulot, Jean-François, are cuvântul 5 minute. Merci, Monsieur le Président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru invitație. Eu vă voi vorbi despre Orizont Europa de, și despre situația, nivelul discuției care are loc în momentul uh, de față și, evident, despre misiuni. În ceea ce privește Orizont Europa, propunerea Comisiei este ghidată de inovare. am elaborat o propunere care a fost uh, destul de bine, destul de rapid, primită bine atât de Consiliu cât și de Parlament și deja în martie anul trecut am avut un acord între instituții care a permis continuarea uh, lucrărilor. Este important să ținând seama de faptul că structura Orizont Europa va avea trei piloni, ca Orizont 2020, dar aceștia sunt ușor diferiți. Primul pilon îl reprezintă cercetarea orientată fundamentală. Aici potențialul beneficiar este practic cercetătorul. Și aici abordarea este de jos în sus, adică propunerile sunt, uh, vin de la cercetători. Al doilea pilon se referă la o cercetare unde beneficiarii sunt mai degrabă consorții, deci grupări de institute, universități sau centre de cercetare din mai multe state membre. Vizăm așadar aici o cercetare colaborativă în spiritul programelor de cercetare anterioare. În sfârșit, cel de-al treilea pilon este consacrat inovării și aici ne dorim să creăm un Consiliu European al Inovării, ai căror beneficiari să fie prezent, ă, cei care vin cu proiecte, inovatorii care prezintă soluții și idei noi. Inovarea în agricultură nu trebuie văzută într-o perspectivă sectorială. Atunci când vorbim de digitalizare sau de agricultură de precizie, de exemplu, și, evident, de soluții inovatoare care vin din alte discipline, sunt incluse aici în agricultură. Un alt element care a venit cu o nouă metodă de lucru se referă la misiuni. Ce înseamnă aceste misiuni? Este o perspectivă nouă deși e discutabil cât de nouă e, fiindcă ne-am inspirat din programul Apollo, care trimite, a trimis oameni pe lună, deci asta s-a întâmplat cu ceva vreme în urmă. Însă, ce ne dorim să facem prin aceste misiuni este să propunem proiecte cu obiective ambițioase, dar realiste totodată, care să schimbe viața oamenilor. Aceasta este ideea. Un impact asupra vieții cetățenilor pentru a o îmbunătăți. Evident, în sensul pactului ecologic și al unei economii durabile. Ne dorim să consacrăm un buget important acestor misiuni și au existat cinci domenii avute în vedere. Pentru acestea se vor lansa portofolii de proiecte odată cu Orizont Europa. Acestea sunt cancerul în domeniul sănătății, adaptarea la schimbările climatice, în domeniul schimbărilor climatice, și aici titlul zonei misiunii este important, adaptare la schimbările climatice, inclusiv transformări la nivelul societății, domeniul oceanelor totodată, apoi al orașelor, pentru a ajunge la orașe neutre din punct de vedere climatic și domeniul legat de agricultură și anume soluri și alimentație. Deci, de ce o emisiune pentru soluri? Este suficient să citim uh, raportul EPIBES, care anul trecut a arătat că 75% din solurile planetei se află într-o stare de degradare și pentru siguranța noastră alimentară depindem de acest uh, strat subțire al scoarței terestre. De asemenea, Agenția Europeană pentru Mediu, în raportul, din 2020 uh, tocmai a prezentat o statistică pe ultimii 8 ani uh, în care vorbește despre artificializarea solurilor, care a crescut cu 7%. O să dau acum uh, cuvântul colegei mele, Kirstin. Sper că mai avem puțin timp, domnule președinte, ca să vă vorbească mai precis despre misiunea despre sol și alimentație. Vreau doar să vă arăt că nu lucrăm separat, ci împreună. Pentru soluri, comisarul Hogan a venit cu această propunere și sunt total de acord cu ceea ce am auzit. Solul este în continuare necunoscut și va exista un portofoliu mare de investiție și cercetare pentru soluri, iar, și, la care se va adăuga microbiomul. Abordarea misiunilor uh, se referă la faptul că lucrăm împreună nu doar ca uh, Uh, cercetători, ci pentru un portofoliu de cercetare cu Consiliul Misiunii, cu oameni de afaceri, uh, fermieri și comunicatori. Și cu toții ne vor ajuta să ne ocupăm de cercetarea viitorului. Uh, fostul ministru al agriculturii din țările de jos, care este și fermier, și cercetător, și politician totodată, va face parte din acest consiliu și o să vedem că modul în care am uh, programat, uh, uh, am abordat știința în trecut se va schimba cu totul. Vom merge să întrebăm oamenii ce este important pentru ei și cred că este o metodă nouă, o metodă excelentă de a face cercetare în viitor. Consiliul are trei membri care sunt fermieri. Vă mulțumesc din nou pentru prezentări. Avem acum ocazia să punem întrebări din nou și din nou vă acord 1.30 pe vorbitor. Doamna Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Aion puhua nyt äidinkieltäni suomea. Mulțumesc. O să vorbesc limba mea maternă, dacă îmi permiteți, finlandeza. Mulțumesc celor două paneluri sunt foarte multe informații interesante, foarte multe date științifice, am primit foarte multe date și chiar vedem că există o necesitate evidentă de a face mai multe studii de acest tip în cadrul Orizont 2020. Uh, Dacă ne uităm la Orizont 2020, vedem că ne-am trezit practic. Toate aceste date sunt esențiale și trebuie să ajungă la agricultor. Aceasta este concluzia rezultatele cercetării, dacă rămân neutilizate și toate aceste eforturi rămân neutilizate, nu va servi la nimic, bineînțeles. Agricultura trebuie să fie în centru întotdeauna, dar trebuie să ne gândim foarte bine și la rolul consumatorilor. De exemplu, dacă producătorii va trebui, vor trebui să crească foarte mult prețurile din cauza acestor schimbări și dacă consumatorul final va avea de resimțit toate aceste modificări. Trebuie să vedem lucrurile în contextul total. Trebuie să vedem și dacă consumatorul este sensibilizat uh, față de toate aceste cercetări și studii care există. Aș vrea să vorbim însă și de bani. Ne aflăm acum într-o perioadă foarte intensă din ceea ce privește negocierile pe CFM. Nu avem decât uh, vești în momentul de față, mm, zvonuri, nu știm exact care va fi de fapt suma concretă pentru orizont. Noi însă vrem să fie un buget bun pentru viitor, normal, vrem să nu se reducă bugetul, am auzit însă de tot felul de scenarii și aș vrea să pun o întrebare comisiei. De fapt, e o întrebare către toată lumea. Dacă ajungem la o scădere a anvelopei financiare pentru orizontul uh, comun, atunci ce facem cu obiectivele din pactul ecologic în ceea ce privește cercetarea științifică și buna calitate a uh, alimentelor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc invitațiilor. Uh, recunosc că trebuie să vorbim despre inovare în creșterea animalelor. Întrebările sunt pentru cei doi cercetători. Credeți că sentința Tribunalului de Justiție în legătură cu organisme obținute prin editare genetică și aplicarea cadrului de reglementare pentru organisme modificate genetic va afecta negativ uh, proiectele și cercetarea care ar putea afecta îmbunătățirea plantelor. În al doilea rând, după cum uh, spune Universitatea din, Universitatea din Wageningen, multe întreprinderi nu mai colaborează cu aceste proiecte. Este adevărat? Uh, profit de prezența comisiei pentru a întreba de ce uh, este așa de mare urgență să se schimbe programul Orizont 2020 în loc să se aștepte uh, schimbările în Orizont Europa. Uh, schimbările nu sunt neapărat rele, însă graba strică treaba cred că există probleme și în gestiunea proiectelor. Se vorbește foarte mult despre participarea cetățenilor. Puteți să ne spuneți cum se va pune în practică această participare cetățenească în cadrul proiectelor? Vă mulțumesc! Domnul Adimov. Mulțumesc. Am o întrebare pentru eh, domnul Gib. Eh, suntem cu toții de acord că dacă nu există inovare în agricultură, nu va, nu va exista niciun fel de progres în ceea ce privește schimbările climatice. Pactul ecologic stabilește obiective chiar mai ambițioase pentru a reduce utilizarea substanțelor chimice, îngrășămintelor și antibioticelor în producția alimentelor. Inovarea în agricultură poate să contribuie la o mai mare independență de partea noastră. Ce părere aveți în legătură cu noile uh, tehnologii de creștere a plantelor bazate pe modificări genetice? Există motive ca cetățenii să fie îngrijorați în legătură cu o asemenea intervenție științifică sau nu? Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc. Foarte interesante prezentări, mai ales uh, din partea dumneavoastră, domnule Cep. Noastră ne-ați uh, prezentat cum un IMM în care lucrați dumneavoastră în domeniul culturilor poate să aibă mai multe opțiuni, mai multe strategii pe care le poate folosi în, uh, în situația actuală. Am o întrebare despre noile culturi. Uh, cum uh, apreciați dumneavoastră? Este una dintre toate posibilitățile care se va alege? Va fi una foarte tehnologică sau care va fi importanța unei schimbări atât de mare, da, mari dacă, de exemplu, uh, s-ar putea merge pe una din opțiunile pe care momentan nu le avem din cauza legal, parții legale? Domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Apreciez foarte mult uh, cele spuse astăzi aici. Uh, aș vrea să mă refer puțin la prima uh, intervenție, prima expunere legată de sfecla de zahăr. Câți cultivatori de sfeclă de zahăr din Uniunea Europeană au implementat ceea ce dumneavoastră ați obținut ca și rezultat al cercetării? Cu alte cuvinte, care este suprafața de cultură de, de de zahăr impactată de aceste cercetări ale dumneavoastră? Pentru că, repet, mă interesează foarte mult cât reușim să transferăm în teren din ceea ce facem noi ca și uh, cercetare. Doi, mă interesează dacă ați urmărit de-a lungul timpului cum a evoluat consumul de substanțe chimice pe hectar. Cu alte cuvinte, acum 10 ani de zile, câte kilograme de îngrășăminte chimice foloseam la hectar, câte folosim astăzi trei mă interesează dacă aveți această comparație și cu alte zone din afara uniunii europene respectiv cu țările din mercosur pentru că acum suntem într un acord cu țările din mercosur o să importăm de acolo sfeclă de zahăr sau mă rog zahăr um, brut și vreau să știu care se, uh, dacă știți și dumneavoastră bineînțeles, dacă se poate aprecia acolo sau dacă se cunoaște, ei cât uh, îngrășăminte folosesc pentru uh, un hectar de uh, sfeclă de zahăr. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Mulțumesc, doamna Schneider. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentările foarte interesante. Cred că există unanimitate că obiectivul nostru trebuie să fie ca toate pesticidele și uh, produsele fitosanitare să fie uh, înlăturate și văd o șansă mare în noile tehnologii. Dar, domnule Borchardt, Dumneavoastră ați spus că agricultura ar putea să fie folosită, ar făcută fără folosirea pesticidelor și a produselor fitosanitare. Eu să știți că am dubii față de această afirmație. Pe mine m-ar interesa pe ce baze științifice ați făcut această afirmație și dacă aveți dovezi în acest sens. Pentru că pentru toți dăun, toate dăunătoarele, pentru toate mm, ciupercile care există, nu știu dacă chiar există un remediu natural. În anumite state membre avem mai degrabă problema că trebuie să uh, constatăm că nu mai avem nici măcar mijloace pentru ca să le combatem din punct de vedere chimic pe unele dintre ele. Mulțumesc. Domnul Huse. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. După cum a spus doamna Katainen, este foarte important să examinăm uh, bugetul pentru fermieri în orizont Europa. Este foarte important să alocăm suficiente fonduri pentru a face față provocărilor care ne așteaptă. Mulțumesc uh, pentru aceste prezentări foarte interesante care ilustrează importanța dezvoltării de noi soiuri pentru a Um, răspunde provocărilor legate de pesticide și așa mai departe. S-au exprimat preocupări în legătură cu legislația uh, care se referă la NBT, noile uh, tehnici de uh, creștere a plantelor. Am auzit foarte multe lucruri despre acestea. Eu am auzit că Europa își taie craca de sub picior cu această legislație Uh, pentru că îngreunează lucrurile pentru cercetare. Nu cumva credeți că ar trebui să revizuim uh, legislația noastră în legătură cu aceste NPT-uri, noi tehnici? Vă mulțumesc, doamna Chere. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor. Eu sunt raportor din umbră pentru programul Orizontul uh, Orizont Europa din partea ITRE și am intrat ca supleant în această comisie de curând. Îi salut și pe colegi cu această ocazie. Mă bucur foarte mult să fiu cu dumneavoastră în aceeași comisie, dar vreau să pun câteva întrebări pentru că am avut ocazia să aprofundăm puțin subiectul și eu vin aici cu alte întrebări și proficii de prezența comisiei. Care sunt obiectivele principale ale acestei misiuni? Ca să explic, fiecare misiune a fost creată pentru ca să stabilească soluții. Deci presupun că deja s-au uh, identificat obiectivele principale. Însă am dubii că, necunoscând însă bugetul, putem să spunem exact câți bani vom putea să alocăm fiecarei din aceste misiuni și să putem identifica obiectivele ei. Am auzit uh, o, un exemplu astăzi în care se spunea că dacă vrem să dezvoltăm o varietate, trebuie 10 ani. Cât durează misiunile acestea? Și vreau să mă adresez aici și colegilor. Iar în non-paperul care se referă la din 12 noiembrie cu privire la emisii, se spune că emisii la misiuni, misiunile stabilesc o direcție, dar nu specifică cum trebuie să atingi aceste obiective. Când vorbim de sănătate și alimente, scrie foarte clar că o misiune în domeniul solului, sănătății și al alimentelor ar fi un instrument puternic pentru a crește conștientizarea în ceea ce privește importanța solului pentru a îmbunătăți legătura cu cetățenii, pentru a crea mai multe cunoștințe și a dezvolta o soluție pentru a îmbunătăți uh, sănătatea solurilor. Deci, înțelegem că trebuie să găsim o soluție, dar cum? s-a făcut deja o legătură cu cetățenii, dacă s-a făcut, care este aceea. În această dimineață, conceptul a fost evidențiat de comisara Gabriel, care a subliniat uh, legătura importantă pe care trebuie să o creăm cu cetățeni. Mai am și alte întrebări, dar nu dau seama că nu pot să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la ultima rundă de întrebări și deci va trebui să finalizăm în timpul pe care îl mai avem la dispoziție răspunsurile. Fiecare vorbitor trei minute, vă rog. Domnule Cep. So, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Voi încerca să le grupez uh, o întrebare în legătură cu sentința în legătură cu din, sentința din 2018 în legătură cu OGM-urile. Cum, ce impact are asupra cercetării? Sigur va avea un impact asupra cercetării, putem să spunem acest lucru. Se vede deja un impact, această decizie, cât și alte decizii în compania noastră și noi suntem o companie mică am, am trebuit să frânăm puțin pentru că nu putem investi în aceste tehnologii dacă nu vom fi siguri că le vom putea folosi. Și dacă com- nicio companie nu poate să facă acest lucru, nu putem face nici noi. NPT-urile, dacă ni se pare un lucru bun sau rău, din punct de vedere științific, n-ar exista niciun motiv de teamă. În PT sau noile tehnologii de creștere sunt uh, termeni largi, însă trebuie examinate activitățile care stau în spatele acestui concept. Deci, uh, uh, se poate, e vorba și de regenerarea variației naturale, ceea ce până la urmă e doar ce face natura. Variația există deja, noi nu facem nimic ceea ce ar fi nenatural nu am îngrijorări uh, în legătură cu acestea, nu am uh, îngrijorări nici în legătură cu organismele modificate genetic, personal, societatea în Europa are o altă părere, nu vreau să intru într-o polemică, însă există foarte multe date istorice în legătură cu aceste organisme. Dacă, domnule Dorfan, dacă există o posibilitate pentru viitor, dacă ar fi o schimbare de paradigmă nu știu, în momentul de astăzi, chiar nu știu, pentru că nu putem uh, cerceta acest lucru, există un cost, însă poate, ar putea să existe o schimbare de paradigmă, după părerea mea, trebuie însă să evaluăm lucrurile mai mult, însă în timp, în ceea ce, dacă vorbim despre durabilitate, sustenabilitate, aceste tehnologii ar putea să facă progrese mult mai repede. Uh, avem putem să progresăm, dar avem nevoie de timp. Și asta doream să vă arăt. arăt. Domnule Buda, ați uh, uh, întrebat despre. Uh, noi acoperim în jur de 20% din uh, piața de sfeclă de zahăr. Deci avantajele sunt direct vizibile pentru mm, clienții noștri care sunt fermieri. V-am dat uh, un exemplu. Uh, în urmă cu 10 ani, uh, exact, exista o varietate care era foarte susceptibilă la o anumită boală și în momentul de față nu se mai uh, poate acest lucru. Noi am găsit o rezistență la această boală și acum toate varietățile de sfeclă de zahăr sunt rezistente la acea boală. A durat ceva vreme, a durat 10 ani, dar este posibil deci uh, aceste tehnici de creștere a plantelor pot face mult timp, mult, multe lucruri, dar avem nevoie de timp și de instrumentele necesare. Acum ni se, uh, iau, nu se poate lua și tehnologia și pesticidele chimice. Societatea vrea reducerea chim, pesticidelor chimice, foarte bine, și eu sunt un cetățean, îmi pasă de aceste lucruri, dar trebuie să avem niște măsuri pentru a contracara și aceste noi tehnologii pot să ajute. Nu știu dacă vom trăi într-o lume fără pesticide sau fără fungicide vreodată. Și cred că am acoperit majoritatea întrebărilor, deci dau cuvântul colegului meu. Domnule Borhardt. Da, voi trece la limba germană, limba mea maternă, mi este puțin mai simplu. Aș răspunde și eu la câteva întrebări împreună. Am avut doar 10 minute la dispoziție, deci n-am intrat în toate soiurile și speciile vizate. Dar am menționat că în agroecologie, bineînțeles că animalele vor avea un rol eu nu sunt expert în genetică, nu sunt crescător de plante sau animale, dar când vorbesc cu acești oameni, este foarte important pentru ei, atât în ceea ce privește soiurile sau speciile individuale și în special în ceea ce privește creșterea, unde colegul meu din dreapta este expert. Doamna Liții, m-ați întrebat în ce măsură fermierii și cetățenii sunt deja implicați în aceste proiecte. Nu pot decât să vă dau un singur uh, exemplu în care am fost implicat e vorba de așa numitul ICB Soil. E vorba de două pachete de lucru în care am lucrat și am comunicat atât cu practicienii prin diferite workshop-uri și așa numitele hub-uri, centre. Fiecare stat membru trebuie să instaleze un astfel de centru în care sunt agricultori, asociații de agricultori uh, și pot acționa împreună, politicieni, uh, firme care sunt interesate de cultivarea plantelor și se întâlnesc în acest hub. Deci asta este instrumentul pe care noi l-am folosit pentru ca să intrăm în dialog cu diferiții actori. Am început cu niște chestionare, am organizat și workshop-uri și participare activă la diferite experimente sau proiecte care sunt în curs. Aceasta e una dintre metode. Sigur că mai există și alte metode cu siguranță care acum nu joacă un rol atât de important în acest proiect. Am mai primit o întrebare de la doamna Schneider cu privire la produsele fitosanitare. Cred că e nevoie de un anumit timp pentru a ajunge la acest ideal. Știu că în țările nord nordice există probleme mari cu fuzarium și cu foarte multe insecte care vin din cauza schimbărilor climatice în aceste zone. Știm că anumite substanțe nu mai sunt active, nu mai sunt eficiente, unele au fost retrase de pe piață, deci presiunea enormă să fie dezvoltate noi produse și multe idei vin din biochimie. Colegii din Suedia ne-au întrebat dacă n-am putea să vedem să facem o probă în seră, dacă la fitoftera, de exemplu, merge. Dacă funcționează, atunci să mergem și în uh, aer liber cu ele. Dar mai e nevoie de câțiva ani pentru a putea face aceste teste. Eu, de principiu însă, consider că dacă îți stabilești un astfel de obiectiv, poți ajunge la el. Și, în final, am avut o discuție cu unul dintre experți, domnul Schulman, care este cercetător genetician pe plante la noi la institut, și el a spus că legislația actuală îi interzice echipei sale anumite metode care să le poată pune în aplicare. Aceste metode sunt mult mai precise, dar sunt interzise momentan, pentru că anumite secvențe genetice sunt fie tăiate, fie um, introduse în plus dar momentan nu funcționează, pentru că, sigur, începe discuția dacă este organism modificat genetic sau nu. Eu nu sunt expert, dar lui ce i-ar conveni ar fi ca oamenii de știință să aibă mai multe posibilități să poată să lucreze, să dezvolte soluții și în paralel să se discute la nivel european. Pentru că legislația actuală trebuie regândită, iar actorii care sunt pe piață, poate să fie fer, firme sau poate să fie cei care se ocupă cu cultivarea plantelor sau fermieri sau alții care sunt tocmai împreună în astfel de proiecte care să poată să spună și ei cum ar trebui modificată legislația. Mulțumesc, spune președintele. În final vreau să dau cuvântul încă o dată comisiei. François Hulot, vă rog. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările care ne priv- erau adresate au fost în special legate de buget și înțelegeți că deocamdată discuția este la nivelul statelor membre. Ce putem spune este că propunerile comisiei, care vă reamintesc au fost făcute într-un cadru de 1,11 din uh, PIB, uh, aceste propuneri, aceste propuneri necesitățile pentru cercetare au fost evaluate la 100 de miliarde de euro, deci a fost uh, propunerea care este în continuare propunerea Comisiei. Subliniez de asemenea că pentru Orizont 2020 experiența ne-a arătat că avem uh, foarte multe proiecte de bună calitate, dar care nu au putut să fie finanțate în cadrul procedurii de selecție a proceselor, deci avem necesități considerabile și care ar putea să meargă bine dincolo de cele 100 de miliarde de euro solicitate. Deci avem necesități considerabile și pentru agricultură. Ceea ce mi se pare esențial în ceea ce privește cercetarea în domeniul agricol este ca în al doilea pilon despre care am vorbit să avem aceste clastere și clusterul 6 este cel care corespunde cel mai bine întrebărilor pe care ni le punem în legătură cu agricultură, mediul și evoluția bioeconomiei. Misiunile vor avea propriul buget care va fi finanțat din diversele bugete și clastere din, inter, din interiorul Orizont Europa, nu un buget separat. Nu știu dacă mai era și altceva. A fost uh, și o întrebare în legătură cu implicarea cetățenilor, de vreme ce mai avem un minut la dispoziție. Acolo e foarte clar că noi avem 15 membri, nu putem să-i atingem pe cetățeni și să-i implicăm, pentru că asta implică o comunicare în două sensuri, uh, să comunicăm, dar și să ascultăm. Noi încercăm să mobilizăm statele membre, avem un subgrup pentru mm, la, la, da, în unitatea noastră pentru a transmite sondaje, să dăm informații țintite, avem participări la târgurile agricole și încercăm să avem uh, ambasadori de misiune care uh, ascultă pe cetățenii de pe teren, uh, îi ascultă de ce trebuie să facem un lucru sau altul și de ce este important. Poate este un domeniu pe care l-am uitat. Încercăm să facem acest lucru în mod serios. Este vorba de o implicare în care noi ne-am angajat și în care trebuie să implicăm pe toată lumea, inclusiv pe dumneavoastră care sunteți aici în sală. Mulțumesc că am ajuns la finalul acestei audieri. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor care au fost prezente astăzi. A fost foarte util, aș zice eu, pentru discuțiile pe care le vom mai avea de purtat. Am primit foarte multe idei pe care putem să le integrăm în lucrările noastre. Mai am două, trei puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le terminăm punctul 15, aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii comisiei. Cred că v-au fost deja distribuite. O corectură sau constatare din partea mea la misiuni am decis că mergem în Italia și Danemarca în a doua jumătate a anului și Japonia va fi ă, trecută la procedura scrisă pentru ca să fie confirmată sau nu după ce avem o discuție despre calendar. Aceasta a fost decizia coordonatorilor așadar. Domnul Dorfman dorește să ia cuvântul. Da, nu cred că așa a fost, dacă mă amintesc bine. Am spus că în orice caz vrem să ajungem în Japonia, nu e sigur că vom reuși, dar că ne uităm dacă avem loc pentru Danemarca și Italia în calendar și că dacă nu, oricum ne punem de acord în procedura scrisă. Eu așa înțelesesem. Dar cred că trei uh, misiuni e prea mult oricum. Uh, n-are rost să ne chinuim pentru trei. Eu zic că trebuie să facem eforturi pentru două. A fost tot timpul o problemă să găsim oameni să vină în aceste misiuni. Eu n-aș pune trei misiuni. Uh, da, Uh, eu totuși îmi pare rău să vă contrazic, am decis că facem două misiuni. Japonia ar fi în afara cotei, Italia și Danemarca am decis să le facem și am zis că despre Japonia vorbim dacă o introducem sau nu în calendar. Eu așa am înțeles cel puțin la decizia pe care am luat-o. Nu știu, putem să mai reproducem o dată discuția, dar așa am uh, perceput eu lucrurile. Așa cred că am decis. Bine, atunci trecem la punctul 16 diverse. Din partea mea nu mai o singură comunicare și anume că pe lângă următoarele reuniuni pe 18 și 19 martie am decis la coordonator să mai avem și o ședință extraordinară pe 12 martie la ora 9 deci în săptămâna de Strasbourg, în care doamna Chiriachides ne va sta la dispoziție timp de două ore, deci avem totuși șansa să discutăm despre strategia Farm to Fork pe 12 martie la Strasbourg. Vrem să folosim această oportunitate pentru că două săptămâni după aceea vom avea comunicarea comisiei și pe 18 vom avea pe comisarul Timmermans la noi la comisie, în Comisia Agri, unde vom putea să discutăm și cu dânsul uh, despre aceeași subiect. Cam asta aveam eu ca și comunicări. Următoarele reuniuni, așa cum sunt ele prevăzute pe ordinea de zi, și vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au rămas până la sfârșit la această reuniune. Mulțumim secretariatului pentru organizarea audierii și ne vedem cel târziu pe 12 martie, atunci la Strasbourg din nou. Vă urez o seară plăcută!